Ah, please take a seat, ladies and gentlemen. I'm... Doamne și domnilor, vă rugăm să luați loc, să începem reuniunea de după amiază. Să verificați dacă aveți căștile și să vi le puneți pe urechi, pentru că voi continua în limba polonă. Witam serdecznie na naszej popołudniowej sesji, która dotyczyć będzie zagadnień. Așa, deci, din nou, acum în limba polonă, ne revedem din nou, pen, ne revedem, de fapt, nu din nou, pentru reuniunea după amiază. Vom vorbi de drept civil și ne vom concentra mai ales pe dreptul familiei. Cu aspectele sale transfrontaliere. Programul de la Stockholm privește nu doar uh, chestiuni legate de securitate sau de migrație, uh, migranții, desigur, care ajung pe teritoriul Uniunii Europene, ci ne putem gândi și la dreptul civil, la conflictul de legi. Bun, nu sunt atât de interesante din punct de vedere politic precum chestiuni legate de dreptul penal sau de controlul frontierelor, însă totuși trebuie să ne aducem aminte și de faptul că dreptul civil, este cel pe care trebuie să-l aplice uh, statele membre atunci când um, e vorba de acquis. Deci Uniunea Europeană și instituțiile sale pot influența um, dreptul civil din statele membre foarte direct. Și chestiunile legate de drept civil afectează pe cetățenii noștri. E vorba de libertatea de circulație, de libertatea de instalare în uh, orice stat membru. Eu uh, consider că standarde armonizate și siguranța juridică pe care încercăm noi să le realizăm la nivel european sunt foarte importante pentru cetățenii noștri. Și de altfel sunt convins că ele duc și la scurtarea și la simplificarea procedurilor și pot ajuta la reducerea costurilor legate de uh, procedurile juridice. Munca la anumite regulamente, de exemplu în ce privește divorțul, sau succesiunile, Toate acestea înseamnă o muncă grea și meticuloasă și care consumă timp. Și sigur că în statele civile se aplică diverse sisteme de drept, deși au aceleași rădăcini, Însă diferențele sunt uh, însemnate dacă intrăm în detaliile acestor sisteme. Deci pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toți, E nevoie uneori de luni și luni de zile, deci nu e ușor să ajungem la un compromis. Marea diversitate din domeniul dreptului familiei, domeniul unde Uniunea Europeană nu are competență exclusivă, și domeniul de asemenea în care armonizarea anumitor reguli este necesară, atunci când e vorba de căsătorii transfrontaliere, a dus la aplicarea principiului cooperării consolidate. Regulamentul cu privire la dreptul de a-ți alege jurisdicția în cazuri de divorț a fost prima încercare a programului de la Stockholm de a rezolva o situație dificilă care afectează căsătoriile transfrontaliere. Mai ales atunci când o persoană nu locuiește în țara sa de origine. Adesea astfel de persoane întâmplă dificultăți în a se familiariza cu sistemele de drept din țările unde și-au ales domiciliul. Ba, poate uneori nici nu se puneți bine limba țării respective. Așadar, alegerea instanței și sistemului de drept uh, care va permite divorțul e de mare importanță. De fapt, uh, știm prea bine că dificultățile în acest sens au dus la situații dramatice. Se cunosc multe povești triste legate de aceste divorțuri. De aceea, stabilirea unor standarde minime comune care să ofere cetățenilor siguranță juridică e neapărat necesară, credem noi. Sistemele de drept civil din statele membre eh, diferă între ele. De exemplu, în ce privește definiția căsătoriei, diferențele sunt foarte mari. Din acest motiv, nu toate statele membre aplică procedura acoperirii consolidate ci până acum doar 14. Eu sunt, eu sunt convins că atunci când uh, se va dovedi că soluția noastră va fi una de succes, uh, vor uh, aplica această metodă și alte state membre. Acum, pe durata sesiunii de această după amiază, vom discuta chestiuni legate de armonizarea dreptului civil. Sunt convins că va fi de mare interes pentru noi toți. Și acum Dau cuvântul colegei mele, Alexandra Tain, din partea Comisiei pentru Afaceri Juridice, care are calitatea de raportoare pentru două mm, propuneri de lege foarte importante. cel anume recunoașterea uh, și până executarea deciziilor privitoare la regimul uh, matrimonial de proprietate al uh, familiilor și parteneriatele înregistrate. Acum, colega mea vă va, vă va oferi mai multe detalii despre uh, ceea ce vom discuta ulterior. Ja, sehr geehrte, ich werde auf Deutsch sprechen. Sehr geehrte. Eu voi vorbi germană. Stimați colegi, stimați colegi din parlamentele naționale, tocmai am votat astăzi dimineață, deci raportul este de mare actualitate. Și spre bucuria mea, am avut aproape unanimitate în Comisia pentru Afaceri Juridice pentru aceste două propuneri de regulamente. Au, avut, au fost două abțineri, una din partea unui coleg britanic. Marea Britanie nu participă la aceste dosare pe baza opt-out-ului și uh, o abținere pentru că era vorba de parteneriate înregistrate. Și situația, într-adevăr, este foarte diferită. Există state membre în care există căsătorii între persoane de același sex și există state membre unde nu există nici posibilitatea unui parteneriat înregistrat. Deci un spectru politic foarte vast. Așadar, în momentul în care am preluat uh, dosarele, Uh, nu mi-am imaginat că vom ajunge la un vot aproape în unanimitate, deci uh, m-am bucurat foarte mult azi dimineață. Sunt două propuneri. Una referitoare la regimurile patrimoniale pentru căsătorii și cealaltă referitoare la parteneriatele înregistrate. Și cea referitoare la căsătorii se referă la uh, uh căsătorii între persoane Uh, de sex diferit și în căsătorii între persoane de același sex, pentru că există țări catolice, cum ar fi Spania și Portugalia, unde uh, există o uh, egalitate de 100% între cele două tipuri de uniuni. Și există și parteneriate înregistrate, nu doar între persoane de același sex. În Belgia, de exemplu, acestea nu există. Așadar, pur și simplu am făcut o distinție între căsătorii și uh, parteneriate înregistrate. Și în această legislatură uh, reglementăm dreptul aplicabil, uh, recunoașterea și uh, executarea hotărârilor judecătorești cu componente transfrontaliere. Sunt ultimele două dosare din acest uh, capitol și sper că ele vor fi adoptate în această legislatură, ceea ce ar fi un, un mare succes, pentru că atunci vom fi încheiat întregul domeniu um, al dreptului succesoral și dreptului familiei. Și îi vom fi ajutat pe cetățenii noștri, pentru că nu ne ocupăm uh, doar de problemele generale, problemele globale, ci și de problemele de zi cu zi care uh, vizează concret pe cetățeni. Dreptul aplicabil uh, va fi unitar, nu va mai exista deci o fragmentare a dreptului uh, regimurilor uh, patrimoniale. Mm, de exemplu, există posibilitatea, adică astăzi situația este de așa natură încât sunt diferențe între um, proprietățile mobile și cele imobile. Acestea, deci, sunt unificate și în ambele dosare ne uh, orientăm uh, după uh, ultimul domiciliu comun, uh, iar dreptul statului respectiv uh, merge undeva în subsidiar. Cred că este un mare succes. Uh, colegul meu, domnul Lechner, va, va vorbi și despre dreptul succesoral. Majoritatea cetățenilor, în orice caz, consideră că um, atunci când se gândesc care drept este aplicabil, uh, cred că acesta se orientează în funcție de cetățenia lor, dar uh, după cum vă spuneam, conform noilor reglementări, uh, domiciliul comun sau unul dintre domiciliile comune este punctul de reper pentru alegerea dreptului aplicabil. Și există multe, destul de multe posibilități de aplicare. Din punctul de vedere politic, situația a fost controversată pentru că eu am uh, prevăzut o posibilitate de a alege uh, dreptul aplicabil și pentru parteneriatele înregistrate. Și mulți colegi au considerat că mergem prea departe, dar am reușit să ne punem de acord preluând în uh, considerente că numai în scopul acestui regulament Uh, privind parteneriatele înregistrate, deci nu în rest, doar pentru acest regulament, un parteneriat înregistrat este altceva decât o căsătorie. Sigur că au fost mari dezbateri politice și eu, ca raportoare, am fost prinsă între țările în care există o egalitate completă între căsătorii și parteneriate înregistrate și, pe de altă parte, statele membre unde există încă mari probleme politice în jurul acestora. Să vă dau un exemplu. Pe viitor vom avea posibilitatea, dacă, de exemplu, doi cetățeni germani uh, și-au întemeiat un parteneriat înregistrat în Germania și apoi se mută în Polonia pentru a lucra acolo, în Polonia instituția parteneriatului înregistrat nu există, și deci ei nu pot să se separe acolo, nu pot nici să uh, meargă în fața tribunalului care să decide cu privire la regimul lor patrimonial, pentru că se spune că niciun stat membru nu poate, respectiv niciun tribunal nu poate fi obligat să ia decizii în ceea ce privește uh, parteneriate înregistrate dacă statul respectiv nu cunoaște instituția parteneriatului înregistrat. Pentru că existau anumite temeri ale statelor membre că dacă cetățenii lor vor să aplice dreptul din alte state, atunci uh, cetățenii lor ar putea să ceară să se introducă și în țara lor uh, parteneriatele înregistrate. Uh, Uh, așadar, această îngrijorare a fost uh, elucidată prin faptul că am spus foarte clar că nu se poate face acest lucru, nu se poate obliga niciun stat membru. Vom avea votul în plen. Um, nu suntem în procedură de codecizie, ci doar în procedură de consultare. La început se părea că ambele propuneri, mai ales cea referitoare la parteneriatele înregistrate, um, s-ar putea să nu fie adoptate prin uh, acest, această procedură, ci doar prin procedura cooperării consolidate, ca în cazul uh, dosarului uh, pe care îl cunoaște foarte bine colegul nostru, domnul Țvifca, care a eșuat datorită Suediei. În orice caz, statele care au o egalitate între um, uniunile între persoane de același sex și persoane de sex diferit uh, um, au avut o poziție cele unde acest lucru, această egalitate nu există, au avut o altă poziție. În orice caz, până la urmă, statele membre au spus că vor să trateze împreună cele două dosare. Ele vor fi tratate împreună și pe viitor. În momentul de față există puține state membre care au uh, o mai multe posibilități de a dreptului la parteneriate înregistrate, Polonia, Italia, România, mai ales țările din Europa Centrală și de Est. Dar sperăm ca uh, și acestea se poate să voteze pentru uh, mai multe posibilități uh, în ceea ce privește dreptul aplicabil pentru că situația se schimbă și am văzut și uh, schimbarea legislației în Franța, care a dat un uh, mare impuls uh, acestor dosare legislative și ne-a ajutat. Vă stau la dispoziție și pe mai târziu pentru întrebări. Este un dosar foarte tehnic. Am venit și în întâmpinarea Franței, de exemplu, pentru că uh, am uh, eliminat uh, anumite elemente, de exemplu, uh, posibilitatea de um, compensații care este prevăzută în Germania, dar care ar fi fost prea complicată pentru Franța. În orice caz, e un dosar foarte tehnic. Mă bucur că am reușit să avem o majoritate, aproape o unanimitate, practic, și sper să fie la fel și în plen. Mulțumesc și eu, Alexandra. O znanei Państwu procedurze zgłaszania się do udziału. Aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, care este procedura care probabil vă este deja familiară. Vorbesc despre procedura pentru a cere să luați cuvântul în cadrul dezbaterii care are loc după prezentările invitaților noștri. Veți putea lua cuvântul și puteți folosi formularele pe care le aveți în fața dumneavoastră. Noi le vom strânge un pic mai târziu aici la secretariat și după aceea vă vom da cuvântul. Acum dau cuvântul uh, domnului Kurt Lechner, fost membru al Parlamentului European. Se afla de altfel aici la Parlament până în urmă cu câteva luni de zile și dânsul a fost raportor pentru moștenirile transfrontaliere. De altfel, munca dânsului a fost deosebită și a trebuit să țină cont de tradițiile diferite în ceea ce privește dreptul succesoral în statele membre. Curt ne va împărtăși experiența sa în cadrul negocierilor pe care le-a avut și ne va explica mai multe detalii referitoare la acordul la care s-a ajuns. Um, ich bin jetzt um, eine, einige Zeit lang ausgeschieden, habe jetzt. Äh, mulțumesc, dragă Tadeuș. Um, într-adevăr, uh, am fost membru până de curând în Parlamentul European. Uh, între timp am avut vreme să mă mai ocup și de alte detalii uh, referitoare la acest dosar. În orice caz, este foarte interesant ce se uh, uh, întâmplă și în dosarele Alexandrei. Dragă Alexandra, eu sper să ai succes și sper ca și Consiliul să asculte vocea Parlamentului. Și să știți că uh, eu observ că față de acum 10-12 ani când am venit în Parlament, am fost atunci uh, raportor pentru regulamentul privind insolvabilitatea și am fost foarte, foarte frustrant atunci pentru că am avut un vot uh, în unanimitate în, uh, în comisie, o propunere destul de bună și Consiliul nici măcar n-a fost uh, interesat. Și dosarul a căzut. Între timp, situația s-a schimbat. Vreau să mai spun ceva colegilor care nu știu acest lucru. E interesant că tocmai acum, înainte cu câteva săptămâni, câteva luni, un uh, tratat între Franța și Germania referitor la uh, dreptul uh, material a intrat în vigoare. Uh, o variantă interesantă care arată că Europa merge în direcția convergenței. În ceea ce privește uh, succesiunile, uh, nu a fost primul dosar uh, unde am putut să uh, fiu sau a trebuit să fiu activ uh, ca și negocia, negociator. A trebuit să mobilizez toate forțele pentru aceste negocieri, dar a fost uh, în mod ciudat uh, ultima negociere, cea mai dificilă și în același timp cea mai plină de succes. Pentru că a fost chiar la sfârșitul activității mele uh, ca și eurodeputat și climatul negocierilor aici în Parlament între colegi, dar și între Parlament și Comisie și cu Consiliul uh, a fost uh, foarte, deci negocierile au fost foarte obiective, foarte orientate spre fapte. Și cu toate că au existat uh, divergențe de opinie și divergențe pe fond, a fost o colaborare foarte bună și vreau să menționez aici și Comisia. Ne-am fi putut aștepta, așa cum s-a întâmplat în alte situații, ca uh, Comisia să își apere propunerea. Din potrivă, Comisia um, ne-a pus la dispoziție competența sa, uh, expertiza sa, um, astfel încât să putem să îmbunătățim propunerea uh, inițială. Și zâmbind pot să vă spun că toți reprezentanții comisiei cu care am avut de-a face au fost patru persoane uh, cu care am purtat discuții lungi, multe, multe ședințe. Toate au fost uh, uh, foarte competente și femei. Ceea ce poate că a făcut uh, climatul uh, negocierilor și mai uh, plăcut și l-a influențat pozitiv. Acum, uh, sunt anumite trăsături particulare ale acestui dosar. Trebuie să spunem pe scurt și pentru colegii din Parlamentele Naționale că Uh, aici uh, uh, în Uniunea Europeană nu se discută legile între un guvern și opoziție. Dar, sigur, interesele și pozițiile politice joacă un rol important și în Parlamentul European și eu consider, cum am considerat întotdeauna, că Parlamentul, pentru Parlament Uh, bun, nu are de câștigat dacă uh, este un consens larg în toate dosarele și uh, alegătorul nici nu mai știe când merge la vot de ce să voteze stânga sau dreapta sau un anumit grup politic dacă toată lumea e de acord pe toate legile. Dar, deci, e bine să existe niște orientări de bază politice, dar aici un rol mai important le-au jucat tradițiile naționale uh, care uh, avea un mare potențial de conflict și, de asemenea, a fost un dosar dificil uh, din punct de vedere tehnic. Dreptul succesoral material a fost uh, exclus și eu, de la bun început, uh, am considerat că apropierea legislativă în domeniul dreptului material, um, bun, am privit întotdeauna cu scepticism. Cu toate acestea, Uh, domnul Țivivca a spus că dosarul de care s-a ocupat el uh, a fost mai tehnic, dar în cazul nostru, tradiții de sute de ani ale statelor membre au fost modificate. Multe dintre statele membre uh, au principiul uh, cetățeniei uh, deja de foarte mulți ani ca și punct de plecare, altele au uh, domiciliul uh, ca și punct de reper pentru alegerea dreptului aplicabil. Deci au fost diferențe foarte mari și uh, s-au făcut niște modificări foarte importante pentru statele membre. Deci situația a fost foarte delicată și din punctul meu de vedere și, bun, și Parlamentul a spus de la bun început că nu putem să lucrăm decât în consens cu statele membre și cu Parlamentul uh, și însoțiți de comisie. Numai cu consens vom ajunge la un succes. Și uh, a fost foarte important că am fost foarte, foarte deschiși, am uh, făcut uh, față în mod deschis tuturor problemelor care au existat uh, și au fost foarte multe, foarte multe probleme, pentru că diferențele între statele membre erau și sunt în continuare foarte mari. Toate problemele trebuie puse pe masă, trebuie discutate și uh, discutate aprofundat. Odată în Parlamentul European, în Comisie, dar și cu colegii din Parlamentele Naționale. Am avut deja mai multe întâlniri și cu aceștia, cu Comisia, cu Consiliul, cu statele membre, cu experți, am avut audieri, am cerut studii și, sigur, am discutat cu societatea civilă, cu avocați, eh, judecători, eh, asociații ale notarilor, ceea ce arată, așa cum a spus și domnul Țivca, că a trebuit să avem multă răbdare pentru că un astfel de domeniu sensibil nu poate fi forțat. Și vreau să mă, vă dau un exemplu ca produs secundar. Eu n-am crezut că o să ajungem la un rezultat. Am discutat uh, foarte mult timp cu doamna Van de Kerkhoff de la comisie și am discutat și cu reprezentanții Consiliului despre recunoașterea transfrontalieră a actelor autentice. Și eu cred că dacă ar fi fost uh, uh, negocieri uh, uh, pe chestiuni agricole, poate că am fi avut mai multe speranțe. Dar, în pofida scepticismului meu, la sfârșitul negocierilor, am ajuns la tratarea cu succes a acestui punct, a recunoașterii transfrontaliere a actelor autentice. Deci, uh, am fost chiar foarte uimit că totuși lungile noastre dezbateri au dus la uh, rezultate mai bune decât uh, mă așteptam. În orice caz, acestea, aceste rezultate se datorează Uh, eforturilor și bunăvoinței tuturor părților implicate. Și am avut impresia, și așa a și fost, că toată lumea a dorit succesul acestui dosar. Nu a existat niciun blocaj. Uh, sigur că statele membre au luptat pentru a-și proteja particularitățile și uh, deputații din Parlament pentru interesele lor politice, dar nu au existat niciun fel de blocaje. Și Astfel, regulamentul a fost, uh, adapta, a fost adoptat și este nou uh, pentru toată lumea. Adică nimeni nu poate să spună, uh, da, noi ne-am impus punctul de vedere și toată lumea o să, se adopte, o să se adapteze în funcție de situația de la noi. Nu, pentru fiecare este o noutate. Eu cred că Uh, dat fiind că am negociat în procedura de codecizie, acest lucru a contribuit la succesul dosarului. Și mi se pare păcat că în ceea ce privește regimurile patrimoniale nu um, s-a, nu s-a ales aceeași procedură, pentru că, bun, Parlamentul este implicat în procedura de codecizie, apoi uh, Consiliul are propria sa poziție, și uh, dacă Parlamentul are o poziție foarte puternică într-un sens, acest lucru poate să influențeze Consiliul să se miște și el în direcția respectivă. Și dacă știm uh, uneori uh, faptul că se poate amenința cu majoritatea calificată, acest lucru poate să ajute la crearea consensului. Știm foarte bine această situație și din politica de acasă. Dacă știi că în cazul în care nu te pui de acord uh, ceilalți au majoritatea asigurată, atunci ești motivat să faci concesii și să ajungi la un consens. Deci, uh, eu cred că procedura utilizată ne-a ajutat, uh, a contribuit la consens. Și să vă mai dau un exemplu obiectiv. Nu știu care este situația în ceea ce privește dreptul patrimonial, dacă vor exista registre. În orice caz, pentru Parlament a fost foarte importantă um, posibilitatea de a alege dreptul aplicabil. Și a, um, a fost de interes pentru Polonia, Germania, Italia, Spania, state care aveau până acum uh, principiul uh, cetățeniei. Deci, o persoană care întocmește un testament. Uh, se poate el poate să uh, treacă în testament ce anume vrea să lase moștenire și acest lucru uh, va fi interpretat în funcție de noul punct de reper. Deci, trebuie să se spună foarte clar, explicit în scris, care este punctul de reper pentru dreptul aplicabil. Și dacă există un acord între persoane în viață și, și în regimurile patrimoniale trebuie, poate fi uh, susținută această formulare de uh, indicație clară, indicație explicită. În orice caz, când e vorba de un testament, e vorba de ultima dorință a unei persoane și în ultima uh, discuție, sub președinția daneză, uh, interesant pentru că Danemarca nu participă la acest regulament, deci acest punct a uh, indicației explicite a fost acceptat. Să vă spun și despre Regatul Unit, care a declarat opt-out, deci nu vrea să participe. Acest lucru poate atrage după sine probleme, vă spun acest lucru din punct de vedere politic. Problemele Regatului Unit erau de înțeles și erau grave, într-adevăr. Dar Regatul Unit uh, a putut să participe la negocieri, să influențeze dezbaterile și să colegii uh, parlamentari irlandezi și uh, uh, englezi au putut să voteze, deci au participat absolut de plin la vot în Parlamentul European. Deci au jucat un rol important în luarea deciziei. Dar uh, nu au trebuit să uh, participe la uh, decizia luată cu majoritate mare în Parlamentul European. Deci e o situație interesantă. Bun, Regatul Unit poate să facă acest lucru, dar mi se pare puțin ciudat să se poată face așa ceva. Sigur, nu vreau să fac niciun, rapo, niciun reproș aici Regatul Unit pe fond, pentru că înțeleg că aveau probleme mari cu acest regulament. Și pentru Germania existau anumite probleme, dar nu erau atât de mari. Bun, a fost negocieri foarte intense, foarte îndelungate, de jumătate de an, dar au fost foarte concrete și cred că am ajuns la un rezultat bun mai bun decât propunerea comisiei care deja era bună și acest lucru datorită colaborării extraordinar de bune a tuturor persoanelor uh, implicate în dosar de aici, din Parlament, din Comisie, din Consiliu și vreau să vă spun că timpul, munca și răbdarea până la urmă au meritat. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte mult curt. Într-adevăr, toate acestea sunt chestiuni care apar atunci când lucrăm la Comisia de Afaceri Juridice. Acestea sunt pâinea noastră de toate zilele. Și trebuie să decidem care ar trebui să fie elementele supuse armonizării și care nu. Acest lucru este văzut din perspective diferite în diversele state membre. Eu, de exemplu, am participat în Austria la o conferință a notarilor cu ocazia unei universități pe tema dreptului civil și atunci s-a pus întrebarea de ce oare Parlamentul nu armonizează pe deplin dreptul familiei. Și le-am răspuns că nu aceasta este intenția noastră, că nu dorim să avem un cod european civil. Există însă anumite domenii unde există o mobilitate crescută a europenilor și unde apar tot felul de probleme tocmai din cauza acestei mobilități. Iată de ce această armonizare în aceste domenii este necesară. Deci, așa cum spunea și Curt, nu încercăm să impunem ceva. Ceea ce facem este să încercăm să ajungem la un compromis. nu încercăm să facem presiune asupra nimănui, ci încercăm să convingem pentru a ajunge la un compromis și pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru toată lumea. De altfel, deseori se întâmplă ca în Comisia de Afaceri Juridice să avem tot felul de dezbateri, dezbateri diplomatice, referitoare la legile pe care le facem cu privire la temeiul juridic, pentru că este important care articol al tratatului reprezintă temeiul juridic pentru legislația pe care o propunem. Și în cadrul acestor dezbateri pot să vă spun că nu e deloc ușor, pentru că de fiecare dată ne confruntăm cu perspective diferite, cu tradițiile diferite ale statelor membre care sunt reprezentate de, de deputații lor și vom analiza această problemă a alegerii temeiului juridic pentru a, două documente legale și domnul Od Fiorini va prezenta, doamna Od Fiorini va prezenta acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și organizatorilor pentru că mi-au dat ocazia să particip la această dezbatere de astăzi. Așa cum am auzit deja, dezvoltarea regulilor referitoare la dreptul familiei este în curs și această evoluție a fost de-a dreptul impresionantă în ultimii 13 ani. Am ajuns de la inexistența practică a regulilor în acest domeniu până la reguli foarte detaliate în ceea ce privește uh, în privința obligațiilor. În privința întreținerii, mă scuzați. Dezvoltarea acestor reguli a fost însă dificilă și mai înceată față de ce s-a întâmplat în alte domenii din dreptul civil și comercial. Și aceasta se datorează în principal din cauza procedurii legislative care se aplică. În conformitate cu tratatele se face o diferență clară și principiul este că pentru dreptul european al familiei se aplică procedura uh, specială legislativă, articolul 81, alineatul 3 și așa cum am auzit mai devreme, se poate face o adoptare a regulilor pentru întreaga Uniune Europeană sau doar pentru anumite state membre prin cooperare întărită. Însă, există și o excepție, și anume, în anumite circumstanțe, să se utilizeze pasarelele și să se utilizeze procedura legislativă ordinară chiar și în acest domeniu al dreptului familiei. Și am să vă explic foarte pe scurt ce se întâmplă cu această pasarelă pentru acest domeniu, pentru că este oarecum diferită de alte pasarele care sunt utilizate în alte contexte europene și uh, este diferită de măsurile de cooperare întărită. Și procedura specială legislativă este procedura de consultare în ceea ce privește dreptul familiei și aceasta se adoptă prin unanimitatea voturilor la Consiliu. Toată lumea își dă seama de ce se întâmplă așa în dreptul european al familiei. Se face referință deseori la problemele delicate din acest drept al familiei și la tradițiile și cultura Uh, juridică diferită în statele membre. Tocmai am avut câteva elemente în acest sens uh, un pic mai devreme. Dar, în mod paradoxal, acest tratament special se face sacrificând ceva. Aproape toată lumea își dă seama că dreptul familiei este foarte important pentru cetățenii europeni și, în ciuda acestui fapt, este un domeniu în care reprezentanții direcți aleși de către cetățeni, cel puțin la nivel european, nu sunt pe deplin angajați dacă se utilizează această procedură. În al doilea rând, în ciuda importanței dreptului familiei pentru cetățenii europeni, cerința unanimității la Consiliu înseamnă nu numai că acest proces este foarte lent, foarte încet, ci și că anumite state membre pot bloca anumite măsuri în vederea protejării unor interese naționale. Pe de altă parte, adoptarea unei măsuri se poate face până la urmă, câteodată, în urma unor compromisuri nu prea satisfăcătoare. de exemplu, uneori uh, legislația este diluată sau um, se renunță la anumite obiective politice sau uh, strategii care erau dorite. În acest context, întrebarea care se pune este dacă ar trebui să fie promovată uh, utilizarea pasarelei pentru a depăși aceste probleme. Dacă se utilizează procedura pasarelei în procedura ordinară, Aceasta înseamnă un mai mare dialog interinstituțional și regulile de vot la Consiliu sunt diferite. Este vorba de o majoritate calificată în acest caz. Prima întrebare care ne-ar veni în minte este dacă această folosire a procedurii pasarele ar trebui folosită, pentru că până la urmă ea duce la reducerea rolului statelor membre într-un domeniu care este foarte delicat, foarte sensibil. Un argument pentru folosirea clauzei, un argument pentru această reticență s-ar putea regăsi la articolul 6.7 din TFUE, în care se arată că Uniunea reprezintă un spațiu al libertății, securității și justiției, respectând drepturile fundamentale și tradițiile și sistemele juridice diferite ale statelor membre. Cu toate acestea, cred că n-ar trebui să se dea prea mare importanță acestei, acestei probleme și n-ar trebui să se considere că această clauză a pasarelei uh, preia prea mult din suveranitatea statelor membre și n-ar trebui să fie utilizată. Pentru că oricum statele membre își apără în continuare anumite domenii preferențiale pentru a proteja politicile naționale. Și tocmai această procedură a pasarelei are nevoie de un vot unanim la Consiliu pentru a fi adoptată și adoptarea ei de către parlamentele naționale. deși poate ar trebui să precizez aici că adoptarea la parlamentele naționale nu este necesară dacă această pasarelă se utilizează în conformitate cu articolul 313 alineatul 2 în procedura de cooperare întărită. Întrebarea urm următoare care apare este dacă există domenii în uh, dreptul familiei care n-ar fi potrivite pentru utilizarea procedurii legislative ordinare. Aici uh, situația e un pic mai complexă, dar eu aș spune că răspunsul n-ar trebui să depindă doar de domeniul la care ne referim, ci mai degrabă de conținutul și de obiectivele urmărite prin măsurile propuse. Mi se pare că există domenii mixte în uh, drept, de exemplu, domenii care se află la intersecția între dreptul familiei și dreptul proprietății, de exemplu. S-a uh, menționat mai devreme așa ceva, dreptul de succesiune, de exemplu, care uh, se intersectează cu cel al proprietății. Deci astfel de domenii mixte numai pentru că ar fi mixte, n-ar trebui să fie văzute ca um, fiind adecvate pentru procedura pasarelei. Pentru că votul um, unanim ar trebui să se aplice mai degrabă în funcție de conținutul legislației dorite și nu de domeniul său de aplicare. S-a sugerat, de exemplu, ca utilizarea pasarelei să fie făcută atunci când uh, măsurile se bazează pe o armonizare parțială deja existentă, de exemplu, din uh, jurisprudența Curții Europene sau pentru că există o convenție europeană prin care, uh, care ar fi întărită sau implementată prin acele măsuri suplimentare. pasarela ar putea fi utilizată și în cazul în care o măsură întruchipează acele principii care ar fi acceptabile pentru toate statele membre sau care ar fi neutru, neutră din punct de vedere al dreptului internațional. Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie totdeauna posibil să se ajungă la un acord. Și atunci apare o altă alternativă, și anume aceea a cooperării întărite. Aceasta este reglementată de o serie de prevederi aflate în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și este însoțită de o serie de prevederi, o serie destul de lungă de prevederi și de criterii de condiționalitate. Însă mă voi centra doar pe două dintre ele care sunt uh, prevăzute în articolul 20 al Tratatului Uniunii Europene. E vorba de următoarele condiții. Aceasta trebuie utilizată doar ca ultim resort și trebuie utilizată pentru promovarea obiectivelor Uniunii. Ce înseamnă totuși uh, instrument de ultimă instanță? Aceasta nu este un concept care să fie bine definit în tratate, pentru că tratatele singurul lucru pe care îl spun este că este atunci când obiectivele nu pot fi atinse într-un termen rezonabil. O cauză recentă care a apărut la Curtea de Justiție ne dă indicații în acest sens și um, precizează mai mult situația în care se folosește conceptul de ultimă instanță. E vorba de acele situații în care nu se poate prevedea implementarea unei legislații în viitorul apropiat. Aceasta poate duce la aplicarea cooperării întărite. Un obiectiv urmărit printr-un proiect legislativ poate fi atins în mai multe feluri și am putea lua un exemplu foarte simplu în care să se aplice două alternative pentru a atinge același obiectiv și atunci ce ar trebui să se facă atunci când, de exemplu, negocierile se bazează pe prima alternativă și aceasta eșuează. În acest caz ar trebui să considerăm că o procedură de cooperare întărită ar fi soluția cea mai bună, deci s-ar putea considera ca fiind uh, o soluție de ultimă instanță sau ar trebui să se treacă la o măsură la nivel european care să se bazeze pe a doua alternativă. Mi se pare însă că această problematică nu apare doar în dreptul familiei europene, este o chestiune care se pune de fiecare dată atunci când e vorba de cooperarea întărită. Se pune întrebarea dacă trebuie să acorde prioritate atingerii unui obiectiv mai înalt pentru doar o parte a cetățenilor europeni sau unui obiectiv mai mic pentru totalitatea cetățenilor europeni. Eu nu pot să dau răspunsuri, dar aș putea prezenta aici câteva elemente de răspuns pentru um, această întrebare în contextul dreptului familiei. Înainte de toate, aș spune că e foarte ușor să se facă o confuzie aici dacă nu ne dăm seama că există de două Există două tipuri diferite de obiective care sunt menționate în articolul 20 al TFUE. În primul rând, obiective asupra măsurilor specifice și, în al doilea rând, obiective ale Uniunii. A trebuit să facă diferențierea foarte clară între cele două. Așa cum se spunea mai devreme, cooperarea întărită pleacă de la premiza că va fi un catalizator pentru alte state membre să se alăture grupului statelor participante. Cu toate acestea, ea nu reprezintă nicio garanție în acest sens și uh, nu garantează faptul că, până la urmă, eventual toate statele membre s-ar alătura acestui proiect. Pe de altă parte, utilizarea acestei proceduri ar putea introduce un grad de variabilitate și mai mare. În domeniul dreptului familiei, utilizarea repetată a procedurii de cooperare întărită nu este de dorit. Și aceasta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că dreptul european al familiei este un domeniu în care măsurile aplicate nu se aplică la nivel strict teritorial. Ele au un potențial crescut de a fi aplicate la nivel extrateritorial. și aceasta vine în detrimentul um, certitudinii juridice pentru cetățenii europeni. Dar problema este că cetățenii europeni au nevoie tocmai de această certitudine juridică și această certitudine este un element esențial pentru a defini un spațiu al justiției la nivel european. Acesta fiind unul dintre obiectivele cheie ale Uniunii Europene. În concluzie, am putea spune că această cooperare întărită ar trebui să fie utilizată doar în circunstanțe excepționale ca măsură de ultimă instanță. Și aș cita o parte din, uh, dintr-o sentință recentă a Curții de Justiție Europene, în care se arată că interesele Uniunii Europene și interesele sale nu pot fi protejate dacă se utilizează mai multe proceduri de cooperare întărită în detrimentul compromisului și implementării legislației la nivelul întregii Uniuni Europene. Cred că este un element de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție și pentru prezentarea foarte interesantă privitoare la temeiul juridic în domeniul dreptului familiei. Trebuie să spun că până acum am reușit să respectăm timpul alocat uh, discuțiilor, deci putem să începem runda de întrebări și răspunsuri. Am două persoane care eh, au dorit să, lua, să ia cuvântul. Cu toate acestea, pentru cei care n-au indicat în scris că doresc să ia cuvântul, le spun că încă pot face acest lucru. Iar acum dau cuvântul eh, din Italia domnului Familieti. Bună ziua, este o chestiune de maximă importanță, nu doar la nivel european, ci și în fiecare stat membru. Cooperarea judiciară în materie civilă constituie unul din punctele cele mai avansate pentru armonizare. Tratatul de Lisabona definește cadrul în care trebuie să se aplice principiul recunoașterii reciproce. Accesul efectiv la justiție, mai ales cei, pentru cei care consideră că au suferit un prejudiciu și de asemenea metode alternative pentru soluționarea litigilor și informarea de personal. Progresele realizate în ultimii ani în programul de la Stockholm eh, trăiesc speranțe în capacitatea UE de a-și păstra acel eh, rol decisiv, adică rolul de creștere și de progres pentru întreaga Uniune. Obiectivul este cel de a crea, la fel cum s-a întâmplat cu piața unică, un spațiu juridic comun care să reducă diferențele între regimurile din, spați, din statele membre și să garanteze drepturile tuturor. Probabil mai ales pentru ceea ce înseamnă costurile mai reduse și eh, celeritatea proceselor, mai ales în Italia, unde până capeți o sentință durează foarte mult timp. Acum, sigur că trebuie să primeze principiul eh, dreptului tuturor de a avea acces la justiție, dar pentru asta trebuie să existe și personal suficient Cooperarea în materie civilă este cel mai bun instrument pentru a pune în comun cele mai bune practici și experiențe în ce privește drepturile cetățenilor care trebuie traduse complet. În același timp e clar că legislația europeană nu poate să ignore unele elemente esențiale din uh, dreptul statelor membre identitatea statelor membre trebuie respectată de Uniunea Europeană în sensul articolului 4 al tratatului. Și am apreciat foarte mult echilibrul raportului doamnei Tain, care a exprimat foarte bine necesitatea de a concilia nevoia de reforme rapide în Europa cu ritmul fiecărui stat membru în parte și cu sistemul juridic al fiecărui stat membru în parte. Uh, din acest punct de vedere, Camera Deputaților din Italia a examinat unele din propunerile cele mai recente ale uh, Comisiei Europene, cooperarea în materie civilă, propunerea de regulament, de asemenea în materie de succesiuni și uh, propunerea în materie de regim patrimonial al soților și parteneriatul orientarea care până acum a avut prevalența în Camera Deputaților este să nu ne opunem la adoptarea unor dispoziții specifice din partea instituțiilor europene, considerându-le ca obiect al uh, uh dreptului național. Totuși, Camera a reafirmat exigența de <clears throat> a se conserva legi naționale, de exemplu, uh, legea italiană recunoaște drepturi uh, moștenitorilor legitimi. Munca foarte pozitivă făcută până acum înseamnă că, sigur, trebuie respectat obiectivul uh, unei uh, apropieri din ce în ce mai mari a regimurilor juridice din statele membre, dar în același timp trebuie să existe și principiul precauției pentru ca să nu existe situații de respingere a inițiativelor Uniunii, care trebuie să se bazeze întotdeauna pe proceduri transparente ca să se ia decizii motivate și pe cât posibil comune. Doar astfel se vor putea preveni acțiunile de respingere sau de contestare anti-europeană. Mulțumesc! Bardzo dziękuję panu posłowi Familietti. Mulțumesc, domnule Familietti. Și acum din Polonia are cuvântul următorul vorbitor, domnul Poției. Domnule președinte, dragi colegi, iau cuvântul în primul rând în limba franceză pentru a aduce un omagiu orașului Bruxelles. Uh, francofon, mais vu que monsieur le... Și tuturor colegilor francofoni, însă, având în vedere că președintele este compatriot al meu, voi continua în polonă. Uh, po pierwsze w zakresie tego, uh, co powiedziała pan... Așadar, în limba polonă. În primul rând, referitor la cele spuse de doamna Tain, aș face următorul comentariu. În Polonia se lucrează la regimul parteneriatelor, echivalent cu sistemul PAX din Franța. Se pregătește această lege. Bun, a existat o primă tentativă care nu s-a bucurat de succes, însă, din punct de vedere personal, Uh, la fel ca și partidul meu politic, noi suntem în favoarea uh, soluției parteneriatelor înregistrate. Totuși considerăm că nu e acceptabil să încerci să impui cu forța vreo soluție în acest domeniu. Și aici subscriu la cele spuse de colegul meu italian. Este un subiect sensibil, este un subiect controversat, așa că trebuie să fim foarte atenți cum procedăm. Putem încerca să-l uh, soluționăm la nivel internațional, însă s-ar putea să dăm greș. Din cauza faptului că există diferențe foarte mari, diferențe de natură culturală, juridică. Așadar, orice uh, încercare de armonizare este prin definiție foarte riscantă. Dacă e să mă refer la Franța, Iată, Franța recent uh, a adoptat legea călătoriei persoanelor de același sex și asta dă de gândit tuturor. Sau ar trebui măcar. Au existat proteste masive în Franța, oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva acestei legi, ceea ce ne arată din nou că e o problemă foarte delicată. Întorcându-mă la Polonia, dacă noi acceptăm uh, aceste parteneriate, poate că mm, homosexualii vor cere dreptul la căsătorie și acesta este folosit ca un argument uh, împotriva recunoașterii relațiilor între persoane de același sex. Foarte mult spun că dacă dăm undă verde acestor parteneriate, asta va reprezenta un prim pas uh, spre căsătorie și adopție între persoane de același sex. Și când e vorba de adopție, <clears throat> polonezii nu ar putea accepta așa ceva. Din nefericire, ăsta este argumentul folosit în dezbaterea din Polonia. Și trebuie să ținem cont de acest argument. Bun, asta ca un prim comentariu la cele spuse de doamna Tain. Iar în ce privește dreptul familiei, Polonia e interesată în a avea uh, reguli obiective, uniforme, transfrontaliere. Suntem în favoarea unor asemenea reguli. Din nefericire, experiența noastră de până acum n-a fost una foarte pozitivă. Uh, e vorba de niște decizii ale unor instanțe privitoare la copii proveniți din căsătorii internaționale, unul din soți fiind polonez, iar celălalt străin. Uh, foarte mulți polonezi trăiesc peste hotare, mm, în Franța, Regatul Unit, în țările scandinave, de exemplu. Uh, e experiența Poloniei, una a emigrației și eu vorbesc aici ca avocat specialist în dreptul familiei, pentru că de asta m-am ocupat eu anterior. În aproape toate cazurile eh, transfrontaliere de care m-am ocupat, nu contează dacă soțul polonez este eh, bărbat sau femeie. Oricum, în aproape toate cazurile, custodia este acordată părintelui din țara de origine a copilului. Deci țara unde s-a născut copilul. Asta în mod normal. Iar în Polonia e diferit pentru noi. În 90% Dintre cazuri, copiii sunt, încrediz, sunt încredințați femeilor, ceea ce reprezintă o mare problemă. Dacă încercăm să o reglementăm și să hotărâm că trebuie acordată custodia pe baza unor criterii uh, obiective, și anume bunătatea copilului, uh, da, aceasta trebuie să primeze, într-adevăr, și ar trebui să fie principalul uh, criteriu, bunăstarea copilului și nu uh, Uh, țara instanței sesizate. E foarte important uh, acest element. Din nefericire, trebuie să vă atrag atenția asupra încă unei probleme care nu uh, e specifică doar Poloniei, ci apare și în alte țări, inclusiv state din afara Uniunii Europene. Norvegia, Suedia, Germania sunt exemplele despre care aș vrea să vorbesc. Se pare că în cazul copiilor emigranților, fie că provin din Polonia sau din alte țări, se pare că este extrem de ușor să se transfere custodia copiilor unor uh, familii de adopție dacă părinții polonezi comit uh, o infracțiune în opinia autorităților, chiar dacă e vorba doar de o amendă, de un lucru mărunt. Deci la cea mai mică abatere copiii sunt încredințați unei uh, familii autohtone. Este o problemă care trebuie rezolvată la nivel european. Trebuie să ținem cont și de această dimensiune. Cât despre noi, noi vom încerca, sigur, să influențăm uh, lucrările uh, pe această propunere de lege și dorim să se țină cont de cele spuse de mine aici. Mulțumesc, domnule senator. Voi da cuvântul acum doamnei Tain ca să liniștim pe domnul senator în legătură cu proiectele de lege votate astăzi la Comisia Jurii, adică regimul proprietății matrimoniale și parteneriatele registrate. Sigur, <clears throat> discuția a fost una îndelungată și a trebuit dusă multă muncă de convingere pentru salvgardarea, protecția sistemelor de drept naționale. Sistemele naționale nu doar că au prioritate, ci uh, au competența exclusivă când e vorba de parteneriate. A spune și eu câteva uh, chestiuni în legătură cu cea a doua problemă despre care vorbiți senatorul din Polonia. Sigur, e un lucru simptomatic și ne arată că există o nevoie urgentă de, un, pentru un regulament la nivelul Uniunilor, Uniunii Europene, mă scuzați. Din nefericire, câteodată instituțiile europene nu au putere în acest domeniu al dreptului uh, familiei. Parlamentul ar fi uh, foarte dornic să adopte un regulament în legătură cu parteneriate, în legătură cu încredințarea copilului, <clears throat> procedura de divorț, sigur, noi am fi în favoarea unui, uh, unei situații de egalitate în uh, toate statele membre și sper că vom și putea realiza așa ceva. Dar înainte de a da cuvântul Alexandrei, vreau să vă mai întreb dacă mai aveți ceva de spus sau dacă aveți niște întrebări de adăugați. Uh, nu, se pare că nu e cazul. Atunci, Alexandra Tain are din nou cuvântul. Vielen Dank an die beiden da, mulțumesc celor doi uh, colegi pentru expunerile lor. Vreau să fac o clarificare. Colegul meu, domnul Lechner, a spus și dânsul la început. Cu cât uh, știi, <coughs> cunoști mai bine uh, legislațiile diferitelor state membre, cu atât constați cât de diferite sunt ele, mai ales în domeniul uh, dreptului matrimonial, de exemplu, dreptul familiei și sunt de aceeași părere cu colegul meu că nu vom putea armoniza acest domeniu, cel puțin în următoarele decenii. Înainte să vin aici, am fost mai optimistă și eu sunt avocat și notar de profesie. Deci am încheiat foarte multe contracte de căsătorie, de divorț, am emis acte autentice în acest domeniu. Nu e vorba de o armonizare a legislațiilor naționale. Nu am făcut asta. Noi am încercat tocmai să evităm acest lucru. Și în ceea ce privește regimurile patrimoniale, uh, e clar că acest lucru se exclude. Cred că domnul Lechner va spune ceva despre dreptul succesoral. Deci în drepturile patrimoniale nu intervenim în dreptul național, în niciun fel. Se reglementează aici acele cazuri unde se vede de la bun început dacă o pereche se separă, de exemplu, și trebuie să-și împartă bunurile, eh, se pune întrebarea în fața cărei instanțe se va desfășura procedura. În momentul de față, situația este următoarea. Se poate întâmpla dacă trăiesc în state membre diferite, să zicem că au trăit până acum în Italia împreună, se despart eh, și unul dintre ei eh, se mută, să zicem, în Polonia. Atunci, se poate întâmpla ca o persoană să meargă în instanță în Italia și cealaltă în Polonia. Și nu cunosc dreptul internațional privat în detaliu în momentul de față, cunosc puțin dreptul italian, pentru că uh, am uh, avut de-a face cu acesta ca și notar. Dar dacă ambele părți acționează în instanță în state diferite, până la urmă pot să aibă, pot să fie pronunțate două hotărâri judecătorești, ceea ce s-a și întâmplat. Uh, deci er, cu rezultate, cu consecințe diferite. Uh, instanța italiană să spună se aplică dreptul italian și tribunalul polonez uh, a spus se aplică dreptul polonez. Și sigur că acest lucru nu a ajutat deloc rezolvarea situației. Persoanele au uh, uh, avut procese de ani de zile, au cheltuit foarte mulți bani și până la urmă au avut două instanțe, două sentințe care se contraziceau. De aceea este foarte important ca fiecare pereche să știe foarte clar care este regimul uh, patrimonial al căsătoriei sau al uh, parteneriatului înregistrat și care drept se aplică regimului patrimonial, astfel încât perechea să aibă, cuplul să aibă posibilitatea de a alege în anumite limite clare dreptul aplicabil. Deci despre asta e vorba, despre identificarea uh, competenței judecătorești și a dreptului aplicabil. Și acolo unde sunt vizate state membre care nu cunosc instituția parteneriatului înregistrat, nu uh, sunt nevoite să îl să înființeze, să creeze prin lege această instituție. La recunoașterea unei uh, hotărâri judecătorești. De exemplu, uh, cuplul uh, german. Eu, de exemplu, vin din Berlin, să zicem un cuplu din Berlin care merge în Polonia pentru că um, unul dintre ei găsește un loc de muncă bun acolo. Și uh, cerem instanțelor poloneze doar să recunoască faptul că această pereche are un parteneriat înregistrat, nu, nu mai mult de atât. Da, dacă țara respectivă spune, bun, noi nu recunoaștem această instituție sau nu recunoaștem căsătoria între persoane de același sex, de exemplu, există o hotărâre a Curții de Justiție, de exemplu, uh, un cuplu de același sex din Spania merge într-un alt stat membru și uh, țara respectivă spune, bine, poate conform dreptului spaniol uh, sunteți căsătoriți, dar din punctul nostru de vedere sunteți persoane de același sex, sunteți um, celibatar uh, amândoi și problema este atunci când uh, cuplul are copii, pentru că atunci uh, copiii nu pot fi duși uh, și înregistrați la grădiniță sau la școală, pentru că părintele care vrea să îi înregistreze nu este recunoscut ca și părinte. Asta e problema. Și nu se poate ca uh, Um, copiii să rămână așa în aer. Acolo unde există copii trebuie să existe niște uh, soluții practice foarte clare. Și nu se poate întâmpla așa cum s-a întâmplat deja ca un stat uh, membru, uh, de exemplu, într-un stat membru în Portugalia se naște un copil și statul portughez spune ne pare foarte rău, dar relațiile familiale sunt mult prea complicate. Um, copiii vin pe lume, mă rog, sunt adoptați sau mai știu eu cum sunt concepuți. În orice caz, nu se poate ca statul respectiv să spună nu pot să vă spun ce cetățenie va avea acest copil, trebuie întâi să facem verificări și poate că verificările durează 2-3 uh, ani. Deci nu se poate întâmpla ca acest copil să aștepte pașaportul 2-3 ani pentru că se fac verificări pentru a vedea uh, Uh, ce cetățenie are și să nu poată călători deloc în acest timp. Și cei care ne aflăm în această comisie știm că e vorba de probleme foarte practice care necesită soluții. Nu se poate întâmpla, nu se poate accepta să um, a, trebuiască să aștepți 2-3 ani un pașaport și să nu poți să-ți iei copilul cu tine când mergi în uh, altă țară, pentru că nu ești recunoscut drept părinte. Deci, um, instanța poloneză sau instanța italiană care spune noi nu avem nimic de a face cu parteneriatele înregistrate, ele nu vor fi obligate să aplice acest uh, um, concept care există în alte țări europene sau să uh, facă o partajare a, a bunurilor în caz de divorț. Nu. Uh, statul respectiv poate să spună, bun, dacă vreți să vă încheiați parteneriatul înregistrat sau dacă vreți să divorțați și să vă împărțiți bunurile, atunci trebuie să vă întoarceți în țara de unde ați venit sau să mergeți într-o altă țară unde există în legislație parteneriatul înregistrat uh, și procedura de divorț. Deci nu intervenim în dreptul național. Problema care a existat a fost că unele state membre s-au temut uh, că prin recunoașterea unor parteneriate registrate străine, ar putea să le dea idei propriilor cetățeni care să spună, bun, dacă recunoașteți uh, această instituție în cazul străinilor, trebuie să o recunoașteți și în cazul nostru și de aceea am uh, ales cu mare grijă formulările și garanțiile în textul regulamentului, astfel încât să fie clar că nu se poate întâmpla așa ceva. Nu e vorba doar de uh, situații în care mm, cuplul uh, are o natură uh, transfrontalieră, deci uh, cetățenii polonezi uh, Uh, nu poți să ceară statului polonez care poate nu dorește acum să introducă un parteneriat înregistrat și statul polonez nici nu va trebui să o facă. În ceea ce privește custodia uh, copiilor, aceasta nu este reglementată absolut deloc, a spus și colegul meu. Aici nu avem competență la nivel european, dar uh, sunt raportoare, raportarea Parlamentului pentru Convenția de la Haga cu privire la răpirile de copii și toate consecințele și toată lumea mi se plânge că tribunalele germane uh, dau sodie întotdeauna părinților germani. Și m-am informat în Germania, am întrebat, e adevărat? Și se pare că în niciun stat membru nu există, în primul rând, nu există niciun fel de statistici în acest uh, sens. Deci dacă există cazuri de cupluri uh, de naționalitate diferită, nu există niciun fel de statistici cu privire la naționalitatea părintelui căruia îi se dă custodia copilului. Și deci eu cred că este o impresie subiectivă mai degrabă, pentru că dacă ești deputat și ți se prezintă, vin oamenii cu plângeri numai în anumite situații, ai impresia că asta e situația și o generalizezi. Și uh, probabil că în alte state oamenii se plâng că tribunalele respective dau custodia numai acelor persoane. Deci nu există dovezi clare, nu există statistici și eu cred că este o senzație subiectivă. Am vorbit despre Polonia, știu și că uh, francezii spun acest lucru despre germani. Eu cred că este o himeră. Nu se regăsește în realitate. Și Cred că ar fi bine, eventual, să cerem în statele noastre să se facă statistici în acest sens, pentru ca să știm dacă e adevărat sau nu ce ne spun cetățenii. Um, în ceea ce privește um, implicarea țărilor terțe și uh, îngrijirea copiilor, nu știu, nu sunt implicate, nu știu să vă spun multe, dar avem, suntem implicați în Convenția de la Haga, și problema cu care ne ocupăm, de care ne ocupăm la Comisie pentru Afaceri Juridice este întrebarea dacă Uniunea Europeană poate să declare că aderă la convenție în numele statelor membre sau dacă trebuie să o facă fiecare stat membru pe cont propriu. Deci asta e dezbaterea în Parlament. În rest, nu ne-am ocupat de celelalte detalii. Uh, am, ce am mai avut, am avut regulamentul uh, privind întreținerea. Și anume, dacă un părinte nu plătește uh, uh bani de întreținere pentru copil, uh, am reglementat lucrurile, am uh, creat uh, un punct unic, un ghișeu unic în fiecare stat membru care să-l ajute pe cetățean să își ceară drepturile, respectarea drepturilor dacă cealaltă parte trăiește într-un alt stat membru. Dar atât uh, am făcut, mai mult nu am intervenit pentru că nu avem competențe. Mulțumesc. To, o czym mówiła Aleksandra w odpowiedzi na... Mulțumim. Iată, Alexandra a răspuns la întrebările și comentariile reprezentanților Parlamentelor Naționale și răspunsul ei arată că Parlamentul European ar putea să se ocupe de foarte multe elemente ale dreptului familiei. Am putea să o facem, dar asta înseamnă că ar trebui să avem uh, consimțământul statelor membre, pentru că altfel nu putem. Bun, uh, nu mai avem mult timp la dispoziție, dar cuvântul domnului Lechner rugându-mă să spună câteva cuvinte în legătură cu succesiunile. Jensche Kollege Musterwohl, der das äh, Problem angesprochen hat, äh, wahrscheinlich auf den Flieger. Mulțumesc. Uh, da, da, da. Uh, sigur, uh, cred că lumea deja se gândește cum aș să ajungă la avion, dar vreau să mai spun ceva pentru juriștii de aici din sală. Uh, în uh, regulamentul privind succesiunea, limba a fost o mare problemă. Traducerile documentelor au fost foarte importante pentru că uh, formularea trebuia să fie foarte precisă și am tot avut probleme cu traducerea. Recunoașterea reciprocă este absolut în ordine, dar în multe cazuri de exemplu, recunoașterea reciprocă a actelor autentice, se spunea în propunerea Comisiei uh, se uh, făcea, se fac uh, niște traduceri foarte uh, aproximative ale acestor uh, acte și acest lucru nu este acceptabil pentru că trebuie să știi exact ce anume se întâmplă în cazul concret respectiv. Ceea ce a spus uh, colegul ne-a preocupat foarte mult în comisie. Uh, colegul Luigi Berlinger va putea confirma acest lucru ca raportor din partea socialiștilor italieni și anume uh, dreptul privind obligațiile materiale, obligații de drept materiale ale statelor membre, n-am vrut să intervenim aici. Și Bun, se spune că statutele certificate de moștenitor au uh, statut diferit în statele membre. Apoi, drepturile materiale ale statelor membre sunt foarte diferite în acest domeniu. Asta au fost problemele tehnice. Și apoi, mai existau influențe asupra dreptului uh, material care decurgeau din uh, documentele noastre. Uh, în, sunt țări unde dreptul respectiv este foarte stringent. În Italia, Franța, Spania, Germania mai puțin, cu toate că situația este foarte diferită. Austria um, lasă um, persoanei uh, partenerului care rămâne în viață uh, locuința, folosi, folosirea bunurilor uh, din uh, cuplu și uh, difer, pot să fie diferențe de uh, legislație, dacă, de exemplu, cei de soți s-au mutat în Germania. În orice caz, atunci când persoana își întocmește testamentul, um, trebuie să aibă o mare certitudine juridică. Și în momentul de față, de exemplu, există o, soluționa, o soluție foarte bună în dreptul italian. Sunt foarte mulți proprietari de pizzerii, de exemplu în uh, Bruxelles și în alte locuri, care uh, pot, de exemplu, să aleagă dreptul german succesoral și uh, uh, pentru alte probleme să aleagă dreptul uh, italian. Se întâmplă acest lucru. În orice caz am cerut să se facă un studiu în timpul negocierilor și am auzit multe părerele experților. În orice caz, eu cred că uh, soluția trebuie să se găsească în uh, temeiul ordinii publice Uh, dreptul uh, material, trebuie să fie foarte clar uh, dacă există o persoană, un italian, să zicem, care trăiește în Germania și moare acolo. Persoana respectivă trebuie să fie asigurată atunci când își face testamentul. Și, de exemplu, în Anglia și în țara Galilor, nu există anumite dispoziții de drept uh, succesoral. Și dacă un cetățean german sau francez uh, um, se mută, își mută domiciliul în Anglia sau în, în uh, țara Galilor, atunci nu mai este recunoscut dreptul pe care l-ar fi avut într-o altă țară. Bun, deci dacă o persoană își mută domiciliul, atunci trebuie să știe exact care sunt consecințele uh, pentru drepturile sale uh, succesorale. Și aceasta a fost întrebarea uh, și problema pentru care a eșuat compromisul cu Marea Britanie. În orice caz, eu personal pot să vă spun că nu sunt un mare uh, susținător al uh, dreptului uh, privind obligațiile, um, dar în Marea Britanie există clauza clawback și aceasta a făcut uh, ca Marea Britanie să nu se alăture acestui regulament acolo uh, darurile, transferurile de avere uh, nu mai pot fi uh, nu mai pot fi cerute înapoi ca în alte state. Și pot să înțeleg poziția Marii Britanii, însă mă întreb dacă n-am fi putut să găsim o soluție și pot să-mi imaginez că am fi putut să găsim o soluție. Și anume, pentru transferurile la, în, pe perioada vieții cuplului um, s-ar fi putut lega transferul respectiv de domiciliu. Deci uh, un italian, un francez sau un uh, cetățean german și-ar fi putut muta domiciliu în uh, Anglia, ar fi făcut transferul acolo, mă rog, de bunuri mobiliare sau imobiliare, ar fi primit uh, drepturi conform legislației uh, uh, engleze pentru transferul respectiv și apoi și-ar fi mutat din nou uh, domiciliul. Asta au spus în, uh, asta a spus Marea Britanie că s-ar putea întâmpla. Eu nu știu dacă ar fi ajuns, s-ar fi putut ajunge la astfel de situații. Um, în Germania uh, darurile, transferurile se prescriu după 10 ani, deci nu e atât de drastic ca și în uh, Marea Britanie. Și și noi am fi putut să zicem că un francez de la Strasburg și-ar fi mutat domiciliul la Kiel, de exemplu, și-ar fi reglementat acolo uh, testamentul și apoi uh, s-ar fi întors uh, în uh, Franța pentru a putea utiliza dispozițiile legislației germane, care sunt mult mai permisive decât cele din dreptul francez cu privire la transferuri, cadouri. În orice caz, statele care au drepturi, un drept foarte strict în ceea ce privește transferurile, cadourile, uh, știu că sunt unele state membre, Italia, Franța, Spania, în orice caz, nu am vrut să intervenim în dreptul lor material. Deci eu cred că am ajuns la un consens destul de bun și sunt 24 de state membre care participă la acest regulament și, în orice caz, um, principiul ordinii publice sau încălcării ordinii publice nu va putea fi invocat uh, față de statele membre. Bun, față de statele islamice, față de Maroc, de exemplu. Bun, s-ar fi interesant uh, pentru că acolo, de exemplu, uh, rata de moștenire a fiilor este dublă față de fiice ceea ce, din punctul meu de vedere, încalcă principiul ordinii publice. Și, bun, uh, știți că uh, juriștii uh, nu numai că găsesc toate firele, dar le mai și despică în patru. Și un tribunal german a spus, da, tatăl marocan ar fi putut să își facă testamentul și să lase toată moștenirea doar fiului, conform dreptului german, fica ar fi putut să primească în bani jumătate din dreptul său de, de jumătate din moștenire. Deci, ea ar fi uh, putut să obțină mult mai mult prin uh, dreptul german decât uh, dacă Uh, mă rog, decât uh, conform dreptului uh, marocan. În orice caz, principiul ordinii publice este cel care uh, decide dacă se permite um, transferuri de bunuri sau uh, cadouri. Dar uh, sigur că întotdeauna grija noastră a fost să nu fie pusă în pericol uh, certitudinea juridică. Uh, pentru că unii cetățeni merg într-o altă țară, trăiesc acolo, mor acolo și se pot accepta atunci să se aplice dispozițiile statului membru în ceea ce privește succesiunea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lehner, și mulțumim și doamnei Fiorini, precum și Alexandrei Tain pentru prezentele lor. Și acum doresc să-i uh, dau cuvântul domnului Luigi Berlinguer, din uh, colegul nostru din cadrul Comisiei pentru Afaceri Juridice și cedez președinția. Ich Siamo arrivati all'ultimo, all'ultima La... Uh, am ajuns, iată, la ultima sesiune, în cea de-a patra, și anume instru- instrumente pentru dezvoltarea eficientă a unei culturi judiciare europene. Înainte de a începe, aș dori să salut pe prietenul Lechner, care tocmai a vorbit aici și pe care l-ați ascultat adineauri. Mi-e teamă că a ieșit din sală, dar oricum doresc să-l salut, deoarece domnia sa Până acum un an de zile a fost parlamentar european și a fost și raportor pe tema succesiunilor, dreptului succesoral. A fost un dosar extrem de greu și a durat foarte mult timp până l-a dus la bun sfârșit a fost uh, mai îndelungat procesul decât uh, media rapoartelor din Parlamentul European, pentru că se referea la nucleul dur al legislației europene, necesitatea de a concilia niște mari diferențe, nu doar din punct de vedere al tradiției, ci mm, în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Pentru că, <laughs> din nefericire, toți oamenii sunt muritori nu doar o parte din ei. Toți oamenii sunt muritori și foarte mulți au și un, uh, au o moștenire de lăsat. Deci era una din măsurile care uh, era centrală pentru Europa și, sigur, tradițiile în acest domeniu sunt foarte diferite. Și vreau să spun că domnul Lechner a dus o muncă intensă, dar și răbdătoare, a lucrat cu pasiune, că legislația europeană e mai ales rodul răbdării. Și trebuie mare răbdare până ajungi la un rezultat. Voilà. Ale diferențe fra i singoli stati. Asta, sigur, se datorează diferitelor tradiții din statele membre și faptului că aceste tradiții sunt foarte rezistente. Uh, și spun asta adresându-mă în primul rând reprezentantelor parlamentelor naționale, se datorează și faptului că noi, legiuitorii, atât la nivel eh, național cât și european, pentru că parlamentele au o mare capacitate de a face legi. Însă, după aceea nu prea <laughs> le mai interesează să monitorizeze ce se întâmplă după ce ei elaborează o lege. Modul în care această lege îi afectează direct pe cetățeni. Asta nu prea îi mai interesează ce se întâmplă după aceea. De adesea <laughs> rezultatele unei legi sunt absolut diferite de ceea ce prevedeau uh, cei care uh, a elaborat legea, pentru că realitatea se încăpățânează să funcționeze altfel decât vrem noi. Și atunci noi trebuie să înțelegem că activitatea legislativă nu înseamnă doar să produci legi, ci să le ajuți și să crească, să meargă pe propriile picioare, să creezi condițiile ca ele să aibă și rezultate în realitate. Sunt statistici care ne spun că Uniunea Europeană a produs un corp de legi, un așa numit corpus juris, enorm, extraordinar de voluminos. Însă doar 5% din cetățeni, cel puțin în unele părți, uh, au ceva de câștigat de pe urma acestui volum enorm de legi. E ca și cum conduce o Ferrari cu 30 la oră efortul produs nu se justifică în realitate. Dacă noi nu facem efortul și pentru a crea condițiile ca ceea ce se legiferează să, se aibă, să aibă și efecte în societate. Deci acesta este un subiect al legiferării. Noi astăzi, în cel de-al patrulea grup de discuții, în cea de-a patra sesiune, trebuie să discutăm chiar despre crearea unei culturi juridice europene. Bun, juriștii nasc cu o cultură juridică comună, pentru că toți magistrații, toți practicienii dreptului din Europa au o idee despre justiție care e, până la urmă, aceeași o idee a eticii, uh, justiției care e aceeași, o idee a comportamentului și funcției juridice care e aceeași. Însă, tradițiile culturale sunt foarte diferite și nu sunt deloc comune. Asta e la fel de adevărat. Dar, totuși, noi suntem într-o singură Uniune. Suntem la aceeași barcă și experiența legiferării în Europa demonstrează că Europa a devenit uh, un melting pot în care tradițiile diferite și common law și civil law înainte de toate, deși uh, uh, vin din tradiții foarte diferite, se întâlnesc. Până și denumirile, vocabularul juridic e pe care să se schimbe. Eu mi-amintesc dificultatea de a traduce în engleză personalitatea juridică, termenul de personalitate juridică. La început nu știam cum să spun asta în engleză, pentru că eu sunt fiul al Romei și al dreptului roman. Dar astăzi știu, este legal personality. Mi se pare totuși că e o eroare gramaticală în engleză, dar totuși așa se spune. Asta înseamnă că Europa e creatoare și pe plan cultural. Pentru că căsătoria poligamă între 27 de state sau 28 state membre, pe această care ne-a făcut să o apucăm. Însă asta e de ajuns. Ceea ce e important e ca noi să facem eforturi ca pe de-o parte să dezvoltăm să ne dezvoltăm profesional, să spun așa professional development, că mie nu-mi place termenul formare a magistraților sau avocaților, că ei sunt deja formați. E vorba de o evoluție profesională, dezvoltare, cum spun englezii. Ei vorbesc de legal studies. Deci dezvoltare profesională a magistraților, spre exemplu. Și așadar, să vedem ce forme trebuie să ia această activitate Parlamentul European, măcar de două ori până acum, s-a pronunțat prin documente oficiale în cadrul programului de la Stockholm și al unei alte inițiative cu idei în acest sens pentru crearea unei culturi juridice europene. Făcând referire, de exemplu, la o foarte importantă experiență olandeză Iată, avem de față chiar constructorul acestei uh, inițiative, domnul Rud Winter. Uh, pe de altă parte, trebuie să ne gândim că ne preocupă și asta, trebuie să ne gândim să facem o activitate de uh, comparație, o activitate compara- comparativă cu obiectivul de a menține o înaltă calitate a justiției și mai ales prin exercițiul din statele membre, unde judecătorii, magistrații naționali sunt și judecători europeni. Astfel am putea ajuta inițiativa uh, Comisiei cu acel tablou de bord al justiției, la care trebuie să ne gândim. Și în încheiere mai spun ceva, și anume că dacă noi dorim să ne gândim nu doar la legiferare, ci și la punerea în aplicare a legilor pe care le elaborăm noi, unul din instrumente este cultura juridică comună europeană. Așadar, acum voi da cuvântul domnului dr. Ruth Winter, care este vicepreședinte coordonator al uh, înaltei curți administrative pentru comerț și industrie din țările de jos. Vă rog. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici invitat, uh, chiar în inima Europei, pentru a vorbi despre rețeaua de formare profesională. Și am să vă spun de ce mă simt atât de atras de acest lucru și am să vă spun care a fost experiența mea profesională. În 25 de ani am lucrat în calitate de magistrat uh, în Olanda. Am uh, lucrat în multe domenii și în toate apărea problema dreptului european comunitar. Am uh, dat sentințe în sute de cauze în ceea ce privește dreptul agricol, securitatea alimentare, manipularea bursei, biocide și așa mai departe un adevărat uh, judecător uh, pe frontiera europeană. Instanța mea se află la Haga. Poziția mea la această instanță mi-a permis nu numai să am o experiență foarte mare în ceea ce privește aplicarea dreptului comunitar, dar am avut și oportunitatea să particip uh, în cadrul extinderii Uniunii pentru a împărtăși experiența mea cu colegi de mei din uh, noile state membre. În aceste întâlniri am avut oportunitatea să aud care sunt dorințele și îngrijorările în legătură cu dreptul comunitar. Și comentariile lor se reduceau de fiecare dată la următoarele. Unde îl găsesc? Cum se aplică? Avem uh, instrumente sau avem un helpdesk disponibil? În uh, Olanda, experiența mea a început încă din 2001, când am avut posibilitatea să mă alătur la înființarea proiectului Eurinfra. Foarte pe scurt, Eurinfra a început ca un proiect pentru a reacționa în fața unei situații în care magistrații olandezi olandezi nu aveau uh, cunoștințe suficiente în legătură cu dreptul comunitar. Ministrul Justiției, pentru că la momentul acela nu se pune atât de mult problema securității, a ordonat ca situația să se schimbe cât mai repede cu putință. Așa că am început un proiect pentru o nouă infrastructură de cunoaștere, Eurinfra. Eurinfra a fost construită în mod special pentru magistrații care nu erau specializați și care trebuiau să aplice dreptul comunitar din când în când. Magistratul mediu, să spunem. Ne-am uh, construit acest proiect pe trei piloni. În primul rând, îmbunătățirea accesibilității la dreptul comunitar și la resursele de informații prin tehnologia de pe internet. Am uh, construit Porta Iuris și Porta Europea. Am îmbunătățit de asemenea cunoștința asupra dreptului comunitar printre, prin sistemul de justiție olandez, prin mai multă formare, prin stabilirea și menținerea unei rețele de coordonatori între instanțe asupra dreptului european. Judecătorii din toate aceste instanțe în țările de jos um, aveau funcția de broker de informații. Și e adevărat, am avut suișuri și coborâșuri, dar rezultatul final a fost unul pozitiv. Și concluzia principală este că um, a, experiența noastră a fost una eficientă și a rezistat de-a lungul timpului. În urmă cu 10, 10 ani am început acest proiect și în continuare continuăm pentru a avea acces la informații într-un mod cât mai ușor prin îmbunătățirea tehnologiei. Cel de-al doilea pilon se referă în continuare la competențe și la cunoștințe pentru gestiunea informației, când și cum să se aplice dreptul comunitar. Educația este cuvântul cheie și aici. Cel de-al treilea pilon a creat o rețea de profesioniști foarte bine formați adevărați brokeri ai informației care făceau legătura între colegi și între magistrați. Aceasta a dus la o rețea foarte puternică, flexibilă, care ne-a permis să primim reacții foarte rapide. Această rețea a CCU. Ceea ce a fost uh, important de-a lungul acestui timp a fost uh, înființarea unei noi activități într-un pilon care a ținut cont de contextul sistemului Eurinfra. De câte ori era necesar, aveam o coordonare cu activitățile din celelalte, ceilalți piloni. Consiliul Țărilor de Jos pentru Justiție a coordonat toată activitatea. Mediul în care magistrații și ceilalți uh, practicieni în domeniul justiției lucrează s-a schimbat în mod considerabil de când a început proiectul Eurinfra și până acum. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că în ultimul deceniu tehnologia a dat un pas gigant înainte. Accesul la informații în toate domeniile este mult mai ușor. E vorba aici și de o accesibilitate a informației în ceea ce privește dreptul comunitar în țările de jos. Îmbunătățirea tehnologiei la primul pilon, în ceea ce privește accesibilitatea informației, ne-a forțat să redefinim relația și conținutul aspectelor educaționale din cel de-al doilea pilon și scopul, obiectivul uh, și funcționarea rețelei de coordonatori între instanțe. Prin urmare, cel de-al treilea pilon a rămas în continuare în picioare. Este vorba de conținutul diversilor piloni și relația între ei care s-a schimbat. Educația rămâne în continuare prioritară și atunci când informația de bază este accesibilă și ușor de oferit, atunci educația poate fi structurată în cu totul altfel. În urma tehnologiei uh, îmbunătățite, acum există mult mai multe tipuri diferite de educație așa numita educație digitală, educația amestecată, educația prin podcasturi, uh, în loc de seminare, uh, seminare pe internet și așa mai departe. Rețelele au rămas însă importante și acum pot funcționa altfel decât în trecut. Deci am părăsit în sfârșit trecutul și ne îndreptăm înspre un mediu cu totul și cu totul diferit. Nimeni nu pune sub semnul întrebării că atunci când vrei să compui um, o piesă muzicală frumoasă, toate notul, notele trebuie să fie acordate între ele. Aceasta este o condiție prealabilă uh, pentru esența muzicii și iată ce este important pentru că asta va auzi audiența. La fel și în tehnologie, în educație și în cadrul rețelelor. Structura tehnologiei trebuie să fie făcută în așa fel încât educația să poată treacă mai departe imediat pe baza unei informații accesibile și prezentată în mod logic. În aceste uh, rețele de circumstanță, se utilizează instrumentele moderne de comunicare și se pot concentra pe informații specifice, pe uh, prezentarea informațiilor încă de la început, într-un stadiu timpuriu, într-un mediu în care și cei din afară ar putea avea acces dacă o doresc. Acest mix între lipsa de timp despre care se vorbește atât de mult în ziua de astăzi, lipsa de bani, despre care se vorbește și mai mult, și această tehnologie îmbunătățită, ar putea reprezenta un adevărat motor în procesul progresului economic în momente dificile. Elementele diferite ar trebui puse cap la cap într-un nou mod și în mod eficient. În ziua de astăzi ne aflăm în situația în care informația, educația și rețelele nu sunt văzute întotdeauna ca pilonii, piloni diferiți ai aceleiași clădiri. Ce vreau să spun cu asta? Că notele muzicale nu sunt întotdeauna acolo unde trebuie să fie. Și a, atunci e foarte greu ca instrumentiștii să cânte singuri, au nevoie de a, un dirijor de orchestră care să-i dirigeze. Informația legală referitoare la dreptul uh, comunitar de multe ori este risipită peste tot pe internet și e greu de găsit. Cum uh, putem avea un viitor mai bun în ceea ce privește întărirea formării magistraților, judecătorilor în dreptul comunitar? Cum putem utiliza cel mai bine felul în care funcționează diversele rețele în domeniul dreptului comunitar? Analizând această întrebare, m-am gândit la următoarele viziuni. Pentru a avea o justiție bună, cunoașterea este absolut necesară. Stabilirea unui sistem de gestiune a cunoașterii este esențială. Informația, educația, rețelele ar trebui să fie recunoscute ca pilonii sistemului. Cooperarea și coordonarea între și în interiorul acestor piloni este absolut necesară. Fiecare um, magistrat ar trebui să poată consulta informația relevantă într-un mod cât mai ușor cu putință. Informația trebuie să fie fiabilă și recunoscută ca atare. Trebuie să fie accesibilă, indiferent unde și când. Portalul e-justice al Comisiei ar trebui să fie cel care să ofere informații în domeniul justiției în forma cea mai modernă. Educația este esențială pentru o bună cunoaștere și pentru o cunoaștere de calitate a dreptului comunitar, în special a legislației UE, și să permită un schimb de experiențe reciproc. Atunci când informația este accesibilă, ușor, atunci educația trebuie să se adapteze acestei noi situații. Forme diferite, instrumente diferite, mai eficiente și care consumă mai puțin timp. Schimburile de experiență, formarea face-to-face -face rămân esențiale pentru a construi încrederea reciprocă. Rețelele ar trebui să se centreze pe obiectivele pentru care au fost înființate, cunoașterea, informația care sunt generate în aceste rețele și care sunt utilizate din afară trebuie să fie împărtășite și accesibile încă de la început. Utilizarea mediului social sau mediului digital în care acești membri să se simtă siguri și în siguranță trebuie să fie promovată. Aceste viziuni m-au adus la următoarele reflexii în legătură cu un viitor bun, în care informația, educația și rețelele să fie integrate într-un adevărat plan european al cunoașterii. De exemplu, portalul e-justice al Comisiei ar trebui să fie mult mai uh, promițător pentru a prezenta dreptul comunitar. El ar trebui să fie prezentat cu tehnologia cea mai înaltă, să introducă conceptele fundamentale și principiile de bază ale legislației UE. Acest lucru este absolut esențial într-o situație în care aceste concepte și principii fundamentale se găsesc doar parțial în tratate, pentru că ele sunt stabilite de cele mai multe ori în jurisprudența Curții de Justiție. Ele trebuie prezentate în așa fel încât să existe o versiune mai populară pentru cetățeni și una mai detaliată pentru experți. În felul acesta, toți magistrații din Uniunea Europeană vor avea un acces ușor la principalele caracteristici ale dreptului comunitar. Ați putea spune că e un fel de kit de prim ajutor pentru cei care lucrează în domeniu. E vorba de instrumentele pe care magistrații le cer de mult timp în statele membre și nu numai ei. Din punctul meu de vedere, aceasta ar putea da roade foarte bune și, din punct de vedere financiar, ar reprezenta foarte puțin, pentru că există o comunicare a Comisiei din septembrie 2011 care arăta că mulți uh, magistrați au cerut acest lucru. Atunci când statele membre uh, ar trebui să cheltuiască 100 de euro pentru fiecare magistrat pentru a fi format, vorbim de o sumă totală de 70 de milioane de euro. Deci, cu o sumă foarte mică din toată aceasta, putem oferi într-adevăr o informație integrată, o adevărată platformă asupra dreptului european. Bineînțeles, nu neglijez faptul că Comisia a oferit tot felul de informații pe internet, dar vreau să înțeleg sistemul libertății de circulație a bunurilor și aceasta se poate vedea, de exemplu, în prezentările făcute de către universități, dar nu există și un sistem global coerent în portarul e-justice. Dacă uh, cauți pe Google, de exemplu, libertatea de mișcare a bunurilor și European Commission, uh, vei găsi un manual uh, pentru această temă. Din păcate însă nu ajungi și la uh, cauzele de la Curtea de Justiție. Informația nu este întotdeauna actualizată. Dacă faci aceeași cerere pe Google în ceea ce privește libertatea de mișcare a persoanelor, nu vei găsi un manual asemănător așa cum îl găsești pentru bunuri. Ce vreau să spun cu asta? că putem ajunge la o mai mare coerență în felul în care informația referitoare la dreptul comunitar este prezentată în ziua de astăzi. Dacă uh, vizitezi uh, portalul e-justice al Europei și intri pe legal practitioners și după aceea pe uh, case law, vezi care este definiția dată acestui concept. Este vorba de o informație puțin importantă pentru ei sau chiar și pentru cetățeni. Dacă intri pe Eurlex, de exemplu, poți să intri pe ABC-ul dreptului comunitar. Dar acest ABC prezentat pe EURLEX nu este destul de precis și pentru cetățeni este prea complicat. Și ce legătură au toate astea cu rețelele? O legătură foarte mare, aș spune. Așa cum spuneam mai devreme, Accesul la informații este un prim pas care să pregătească o formare eficientă, modernă și acestea sunt două precondiții necesare pentru niște rețele eficiente. Reflexiile mele în legătură cu acest viitor bun pentru un cod, pentru un drept comunitar coerent, cred că sunt necesare pentru a avea un portal al Comisiei Europene mult mai deschis, pentru un acces mult mai bun la informații activitățile educaționale în Uniunea Europeană sunt prezentate în așa fel încât să se vadă dinainte, fie că e vorba de seminare, de prezentări sau conferințe și să poată fi cunoscute pe larg. Institutele de educație naționale organizează seminarii accesibile pentru toți cei interesați în ceea ce privește rețelele, agenda lor ar trebui să fie publicată, de exemplu, pe un site, pe internet și aceasta ar îmbunătăți posibilitatea de coordonare și ar oferi un control asupra activităților. Rețelele de același fel din statele membre ar trebui de asemenea să fie interconectate. Doamnelor și domnilor, acum să ne așezăm cu picioarele pe pământ. Și spuneam, rețelele sunt foarte importante pentru formarea în domeniul justiției și pentru educație și trebuie să țină pasul cu mediul înconjurător. Cred că rețelele vor avea succes pe viitor și partea virtuală va fi din ce în ce mai importantă și aceasta nu înseamnă însă că contactul direct va pierde importanță după cum arată și întâlnirea noastră de astăzi. Mediul în care lucrează magistrații este foarte important. Ar venit momentul să punem din nou în balanță informația, educația și rețelele pentru ca, în sfârșit, așa cum o orchestră reușește să redea esența unei opere muzicale, să permitem și magistraților să își aducă cea mai bună în ei acestei melodii, și anume justiție pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție! Voglio salutare il presidente della Commissione Libe. Mulțumesc, iată că a sosit și domnul profesor Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei Libe a Parlamentului European. Dar doresc să mulțumesc domnului Rud Winter pentru uh, cuvintele sale. care mi se pare că ne arată că astăzi nicio activitate de formare sau de promovare a dezvoltării profesionale și intelectuale a unui jurist nu poate să se desfășoare fără utilizarea uh, internetului. Deși sigur că ei rămân importante și contactele personale. Dar Totuși, uh, internetul e capital în ziua de azi. Și atât uh, activitatea de formare, cât și de informare, cât și internetul, nu pot fi uh, considerate ca fiind instrumente reci, neutre. utilizate doar pentru a înregistra informații, cunoștințe, ci pentru a le promova. <clears throat> Așadar, ajută la dobândirea de noi cunoștințe, ceea ce este un rol determinant, hotărător. Discursul lui Rud mi-aduce aminte de ce spunea Martin Luther în legătură cu munca bine făcută, nu doar de muncă. E, Martin Luther e cel care a introdus ideea uh, Uh, muncii care trebuie făcută bine și care este motiv de mândrie. ci perspectiva care țelele existente, școlile de magistratură, uh, să poată intra în această logică este foarte interesantă. Avem norocul să-l avem alături de noi pe Luis Pereira, secretar general al uh, rețelei europene pentru formare juridică. Și domnul Pereira ne poate uh, ajuta să ne completăm cunoștințele în acest domeniu. Vă rog. Dear Chairman, members of the da, Stimate, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European și membri ai Parlamentelor Naționale, dați-mi voie să uh, încep prin a mulțumi comisiilor Libe și Iuri ale Parlamentului European pentru invitația adresată. E o onoare și un privilegiu pentru mine să pot fi aici pentru a vă împărtăși perspectiva rețelei europene de formare a juriștilor față de programul de la Stockholm și implicațiile sale în formarea juriștilor acum ca să vorbesc uh, despre organizația pe care am onoarea să o reprezint aici, spune că rețeaua noastră este o organizație privată uh, fără uh, scop lucrativ, organizată conform legislației belgiene, dar este poate singura organizație privată care are ca membri doar instituții publice. De fapt, toate instituțiile de formare din toate cele 27 de state membre plus Academia de Drept European sunt membri ai rețelei noastre. Și De exemplu, miniștrii de justiție ai Germaniei și Austriei sunt membri ai rețelei noastre, membri ai uh, curților supreme, ca de exemplu cea din Cipru sau Estonia, uh, școli de drept. Ca în cazul Franței, Portugaliei. Sau Consiliul Superior al Magistraturii, ca în cazul Spaniei. Rețeaua noastră a fost creată acum 10 ani de zile pentru o platformă externă de schimb de experiență a unor persoane care răspund de formarea a 140.000 de magistrați europeni. Importanța rețelei noastre a fost recunoscută în 2007 prin decizia Consiliului din 12 februarie numărul 136 prin care se spune și se recunoaște că rețeaua noastră Uh, promovează un program de formare pentru magistrați cu o adevărată dimensiune europeană, ceea ce contribuie la consolidarea încrederii reciproce și uh, a înțelegerii reciproce între autoritățile uh, judiciare și sistemele judiciare din țările participante. Aceeași decizie a Consiliului spune în articolul său 4, alineatul D, că pentru a susține programele noastre de formare ale noastre, eh, se acordă un grant pentru a cofinanța activitățile eh, rețelei din eh, fonduri europene. Iată, după ani, aceștia 10 ani de zile, putem să venim în fața dumneavoastră și să vă prezentăm realizările noastre astăzi, noi avem un portofoliu impresionant de activități de formare care uh, trebuie organizate în 19 țări membre și în acest uh, portofoliu de activități aș spune că cele mai importante sunt asta pentru că reprezintă o idee și un instrument lansat chiar de Parlamentul uh, dumneavoastră, uh, programul de schimb. După cum știți, uh, programul Stockholm prevede trei piloni ai formării magistraților și formare pentru instrumente juridice, pentru drept european, lingvistică, asta pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară și apoi formarea în legătură cu diferitele sisteme de drept europene. Și programul de schimb se concentrează exact pe aceste domenii. Am putut organiza uh, un program care permite magistraților, judecătorilor, procurorilor din uh, fiecare stat membru să mm, se deplaseze în alt stat membru să fie găzduit de un coleg și să poată vedea direct cum funcționează sistemul de drept al țării în cauză. În plus, față de acest uh, program standard, uh, de program de schimb pe care îl organizăm din 2005, există și alte uh, domenii de schimb care au fost introduse, de exemplu cele legate de cooperarea cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a uh, Comunităților Europene și Eurojust și am putut organiza nu doar schimburi, ci și uh, vizite de studii pentru ca magistrații să aibă o experiență directă și, în am, și amănunțită a funcționării acestor instituții. Pentru a răspunde cerințelor programului de la Stockholm, care solicita mm, un fel de program Erasmus pentru tinerii magistrați, rețeaua noastră chiar în acest an a lansat un proiect pilot care se adresează tinerilor magistrați și care le va permite să aibă legături mai strânse și mă refer aici la viitorii magistrați europeni, iată încă din prima fază a carierei lor. Prin acest program încercăm nu doar să le dăm ocazia să aibă contacte cu modul în care funcționează sistemele de drept ale eh, țărilor eh, din care provin ei, și pe care uh, le vizitează, ci și să intre în contact cu colegilor și să își pună în comun experiențele. Apoi am dezvoltat o serie întreagă de alte programe uh, pentru diverse uh, sfere ale drept, de, dreptului european, de exemplu drept penal, drept civil, cu o serie întreagă de seminarii și apoi am reușit de asemenea să lansăm o activitate care iată de acum, există de acum 8 ani de zile, inițiată de școlile de drept din uh, Portugalia și România, deci o competiție de tenis pentru tinerii judecători. In the last couple of years, a considerable success. In this year... Și iată, a fost un adevărat succes. Au participat în acest an 42 de echipe din 23 de țări. 21 uh, from the European Union. Along with this, EGTN has been... În plus, noi am reușit să oferim uh, instrumentele pentru formare lingvistică cu seminarii uh, prin care încercăm să îmbunătățim uh, metodele de formare și apoi și programa pentru formare domeniile în care noi am încercat să producem uh, instrumente care să permită cunoașterea și aplicarea dreptului uh, comunitar. Și toate acestea le puteți găsi pe website-ul nostru. În plus, în ultimii doi ani, uh, am avem și instrumente pentru a face cursuri pe domenii ce țin de dreptul european și acestea sunt pe website-ul nostru. Și acum, întorcându-mă uh, la începutul cuvântării mele, Avem și activități de formare a formatorilor cu uh, platforme, forumuri uh, la care participă uh, formatori din diferite state membre care să pună în comun metode de formare, propriile experiențe, programe, jurisprudență. Și conceptele noastre de bază sunt așadar că magistrații din diferite state membre pun în comun valori europene comune și utilizează și aplică dreptul uh, comunitar printr-o cultură juridică comună într-un spațiu juridic comun. Noi ne bazăm pe două concepte cheie. Unul pe care l-aș numi planificare descentralizată și al doilea executare descentralizată, punere în practică. Primul concept, descentralizarea pla, eh, mă scuzați, planificarea descentralizată înseamnă că rețeaua noastră eh, pune în comun cea, cea mai bună experiență din statele membre pentru a permite eh, de a determina exact care sunt nevoile programelor de formare și selectarea metodologiei indispensabile pentru a le și înfăptui. În același timp, noi ne uh, dorim acest concept descentralizat uh, de punere în aplicare, ca fiecare stat membru să poată organiza activități de formare pe care le uh, lansăm noi inițial. Motivul principal pentru care noi am reușit să organizăm în 2012 activități de formare în 19 state membre. Cum funcționează toate acestea? Sigur că printr-un angajament puternic din partea instituțiilor de formare, membri ale rețelei noastre, Și asta s-a văzut în, de la an la an. De asemenea, e foarte importantă continuitatea suportului financiar european. Spun continuitate, nu doar din punct de vedere financiar, nu am putut uh, funcționa prin planificarea necesară și cu această continuitate de care vorbeam, datorită siguranței finanțării pe perioada 2007-2013. Rețeaua noastră EJTN după cum vă puteți uh, închipui, magistrații, judecătorii, procurorii, uh, nu își pot părăsi în orice moment tribunalele pentru a participa la cursurile noastre. Pentru asta e nevoie de planificare și, uh, ca să vă faceți o idee, pentru programul de schimb pe care vom lansa în 2014, planificarea acestor activități a început în luna martie acestui an. Și pentru a lansa prima ediție a unui proiect care se adresează uh, activității de training inițial, și anume programul de schimb IACOS, uh, acesta va fi uh, planificat cu 20 de luni înainte, pentru a permite participanților și instituțiilor de formare și autoritățile de care depind să poată planifica cu mult timp înainte și să-și, poate să poată adapta propriile programe de formare acestui uh, calendar european. Într-un moment în care Parlamentul European ia hotărâri în legătură cu perspectivele financiare 2014-2020. Rețeaua noastră sugerează, că nu îndrăznesc să spun că solicită, ci sugerează să fie lăsate lucrurile așa cum sunt ele, pentru că acest mecanism al grantului conform căruia funcționăm noi din 2007 până în 2013 a funcționat foarte bine și eu cred că ceea ce funcționează bine nu trebuie schimbat. pentru a ne organiza mai bine portofoliul de formare, avem uh, nevoie și contăm pe cei mai buni experți din statele membre, dar bun, pentru asta este nevoie și de disponibilitatea statelor membre de a ne, uh, de a ne lăsa să beneficiem de experiența lor. Noi uh, diseminăm informațiile prin website-ul nostru cu linkuri către website-urile uh, membrilor noștri. Na, încercăm să facilităm accesul la aceste informații și contăm, desigur, pe fiecare din instituțiile de formare din statele membre ca să ne susține secretariatul. Dați-mi voi acum, în încheiere, să vă ofer și câteva cifre. Voi începe cu programul de schimb lansat de Parlament și presupun că vă va face plăcere să aflați că în 2012 am putut să obținem participarea a 1230 de uh, participanți la programul de schimb. Și acum, în ce privește activitățile noastre de uh, formare, mă refer la cele internaționale pe care le organizăm în statele membre, s-a ajuns la o cifră de 2425 de magistrați pentru anul 2012. Cu toate acestea, această cifră, care se referă doar la participanți, nu reflectă exact conținutul activităților în chestiune. Pentru asta avem și o hartă care, bun, e dificil de citit uh, pe acel ecran, însă e vorba de un tabel, dar îl, vei găsi, îl găsiți în raportul nostru anual de activitate. Acolo am calculat o rată pe baza zilelor de formare, adică e vorba de niște cifre pe care le veți putea consulta în detaliu pe site-ul nostru. oricum ar fi o greșeală să se considere că activitățile internaționale uh, sunt uh, mai puțin uh, semnificative. Noi în acest domeniu am ajuns în 2012 la o cifră de ...937 de participanți. Este vorba, sigur, de judecători, eh, procurori. Avem și un, eh, o, o hartă care arată țările de origine a participanților, care poate fi găsită pe website-ul nostru. Și cu asta închei și mulțumindu-vă pentru atenție. Grazie a Luis Pereira per intanto le informazioni importanti che ci ha dato sull'attività del... Mulțumim pentru eh, informațiile foarte importante despre activitatea acestei rețele de formare a uh, juriștilor europeni. Exemplul Erasmusului pentru magistrați, mi-l amintesc și eu, a fost inițiat uh, la solicitarea Parlamentului. Uh, invitatul nostru a făcut referire și la o temă mm, nu prea luată în seamă de către noi, dar eu cred că e decisivă pentru cultură juridică europeană. E problema limbilor. Pentru că, având în vedere că magistrații, juriștii sunt aristocrații ai culturii, consideră că limbajul, limba, e un instrument foarte important din punct de vedere intelectual. Nu are dreptate cine spune că nu e așa. Fără o difuzare masivă a unei limbi, a unui limbaj comun, noi nu vom reuși niciodată să avem o adevărată Europa comună. Nu vom reuși niciodată să avem o cultură juridică europeană e dificil să fii parte într-o comunitate atunci când unul vorbește și celălalt nu, l nu îl înțelege. Europa se confruntă cu acest mare obstacol. E o bogăție, într-adevăr, dar e și o problemă. Și dacă nu ne ocupăm cu modestie și cu simț practic de problema asta, încă din start, nu vom reuși să ajungem la bun sfârșit. Și încă ceva, problema formării formatorilor, e o ideea unei eterne reîntoarceri. Și apoi domnul Pereira s-a mai referit și la necesitatea de a planifica uh, dinainte, pentru că înțeleg că e o activitate formativă uh, care trebuie să fie planificată, ceea ce ne aduce la chestiunea planificării din punct de vedere financiar domnul Pereira știe. Bun, eu pe de altă parte am fost raportor al regulamentului pentru programarea financiară pe șapte ani. Apropo de cheltuielile pentru justiția Uniunii Europene, știe domnul Pereira câte discuții s-au purtat pe această temă și, a, și pe tema rețelei domniei sale, dar cred că acum a fost rezolvată problema. Îi mulțumesc pentru cifrele oferite cu participanții la uh, aceste programe de formare. Vedem că e o punte între uh, cele spuse de domnul Winter în legătură cu economii și de uh, uh numărul maxim de persoane interesate și a solicitărilor și, uh, și pe de altă parte solicitările domnului Pereira. Și aici uh, vine a treia intervenție a domnului Emanuel Kravit, șef de unitate la Direcția Generală pentru Justiție în uh, Comisia Europeană și cred că e foarte important că va vorbi despre tabloul de bord pentru justiție, de, la care m-am referit și eu la început, și care face parte din uh, uh, nucleul central al problemei formării, și anume legislația. În ce mod se obține într-adevăr, o viziune concretă a implementării, a aplicării. Are cuvântul domnul Krabit. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, je suis très content d'être. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu astăzi aici cu dumneavoastră, pentru că este o ocazie pentru noi de a avea un dialog cu parlamentele naționale pe o temă uh, care interesează în special statele membre. E vorba de felul în care funcționează justiția națională. Documentul acesta care a fost prezentat și mai sunt um, alte exemplare aici uh, la intrare, încearcă să ajute statele membre pentru a-și îmbunătăți sistemul uh, judiciar național. E nevoie de date comparabile pentru mai mulți indicatori în ceea ce privește sistemul justiției, în special referitor la independență, la calitatea serviciilor și eficiența justiției. De ce a hotărât Comisia să prezinte un astfel de document? Motivul e simplu. Eficiența justiției naționale este absolut necesară pentru funcționarea Uniunii Europene și pentru dezvoltarea acesteia pe viitor. Este absolut necesară pentru că eficiența justiției este cea care dă sens normelor adoptate la nivelul UE în ultimele decenii. De altfel, e atât de necesară încât este un adevărat drept fundamental. La articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale se spune că orice persoană uh, care, ar, care are drepturile uh, fundamentale garantate are dreptul de a uh, avea o cale de recurs în fața tribunalului, în fața instanței. Și, de fapt, acest element este implementat în sistemul juridic al Uniunii și este un drept fundamental. Atunci când un judecător național uh, aplică o directivă pentru protecția consumatorilor, indiferent că e vorba de produse farmaceutice, de mediu, de altceva, el practic acționează în calitate de judecător european. Deci avem un interes comun, acela ca sistemele naționale să funcționeze bine, eficient și să ofere servicii de calitate pentru ca, într-adevăr, normele europene să fie eficiente. Este necesar și pentru încrederea reciprocă, pentru întărirea acesteia și pentru instrumentele de cooperare care se bazează pe această încredere reciprocă. Datele comparabile reprezintă un element care va întări practic această încredere reciprocă. Și, în sfârșit, este de asemenea esențială și aceasta a declanșat oarecum prezentarea acestei inițiative, este esențială pentru creșterea economică. După cum știți, aceasta este o prioritate la nivelul Uniunii. Acest document și această inițiativă, de fapt, va permite să se dea conținut semestrului european, care reprezintă coordonarea politicilor economice la nivelul Uniunii și în cadrul acestui semestru european, reforma sistemului de justiție național este o adevărată prioritate. Calitatea, independența, eficiența justiției naționale este un obiectiv declarat clar în cadrul semestrului european. Pentru a implementa însă această prioritate avem nevoie de elemente comparabile, de informații sistematice care să ne permită să tragem niște concluzii pe baza unor date obiective. Acestea ne vor permite, în anumite cazuri, să facem recomandări către statele membre pentru a le atrage atenția, de exemplu, și pentru a le încuraja să îmbunătățească funcționarea sistemului de justiție. În 2012, șase state membre au primit astfel de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de justiție. În 2010, Comisia a prezentat recomandări pentru 10 state membre care se referă, pe de o parte, la independența justiției, pe de altă parte, la calitate sau, pe de altă parte, în sfârșit, la eficiența acesteia. Tabloul de bord al justiției este un instrument util pentru că ne va permite să facem o analiză pentru fiecare stat membru și aceasta se face în cadrul semestrului european. Care este conținutul acestui prim exemplar pe care îl vedeți aici? În primul rând, ne-am centrat este felul în care funcționează justiția civilă, comercială și administrativă. Acesta a fost un prim exercițiu al tabloului de bord al justiției și n-am încercat de această dată să um, analizăm și dreptul penal. Pe de altă parte, am utilizat o serie de indicatori foarte variabili pe care îi putem grupa în trei mari familii în primul rând, indicatori referitori la rapiditatea procesului de justiție. Am uh, utilizat date de la uh, care este Comitetul European pentru astfel de date, de asemenea date referitoare la durata procedurii și uh, dosarele care nu sunt încă rezolvate. Avem uh, indicatori, de asemenea, în domeniul calității. E clar că indicatorii referitor la calitatea justiției nu sunt ușor de găsit, așa că am încercat să utilizăm indicatori referitor la elementele care încurajează uh, sistemul de justiție și unul dintre acești indicatori este cel al formării, formării magistraților, de exemplu, pe care îl veți regăsi în acest document și unde veți uh, vedea date referitoare la calitatea formării și utilizarea tehnologiilor informației, indiferent că e vorba de gestiunea la nivelul tribunalelor sau de relația între tribunale și părțile prezente. O a treia categorie, o a treia familie, metodele de evaluare. Ne-am pus întrebarea dacă în statele membre există sisteme de evaluare, de monitorizare a activității tribunalelor și de monitorizare a resurselor umane și financiare. Un al treilea grup de indicatori care au fost utilizați sunt cei uh, din domeniul independenței justiției. Aici am utilizat indicatori um, ai percepției de independență a justiției. Și ne-am dat seama că e greu să găsești indicatori în ziua de astăzi care să se refere la independența reală, obiectivă, structurală a justiției dar există o serie de indicatori în legătură cu percepția acestei independențe. Am utilizat un indicator care a fost um, înființat de uh, World Economic Forum și încă unul care vine de la World Justice Project, indicatori interesanți pentru că în jurisprudența curții această percepție a independenței a fost uh, semnalată de Curtea de Justiție și de asemenea de Curtea de la Strasburg. Dacă analizați cu atenție acest document, veți vedea că e greu să afirm uh, cine este cel mai bun elev uh, și care este cel mai prost elev, să zicem, al Uniunii. Și, de fapt, uh, scopul, obiectivul acestui tablou de bord nu este de a-l transforma într-un concurs de frumusețe, să zicem, și uh, interesul nostru nu este să vedem cine se poartă mai bine și cine mai prost. Și trebuie să interpretăm în mod nuanțat aceste date, pentru că există state care au o performanță foarte bună în ceea ce privește durata procedurii pentru dreptul civil, dar mai puțin bună pentru dreptul administrativ. O țară care utilizează foarte bine tehnologia informației, dar pe de altă parte este mai puțin performantă în ceea ce privește Um, dosarele acumulate. Deci, vedem că trebuie uh, nuanțată interpretarea și aceasta ne arată și uh, complexitatea acestui proces de prezentare sub forma unui tablou a felului în care funcționează justiția națională. Acum, din punct de vedere al procedurilor, pot să spun că există o disparitate foarte mare. O treime din uh, statele membre uh, au o durată a procedurilor care este de două ori mai mare decât uh, cea din majoritatea statelor membre. În ceea ce privește tehnologiile TIC și aici divergențele sunt foarte mari. Câteodată e adevărat că există țări cu parametrii foarte buni în ceea ce privește utilizarea tehnologiei informației pentru gestiunea tribunalelor, dar o utilizare mm, destul de proastă a acestor tehnologii uh, pentru relațiile cu avocații sau cu uh, părțile implicate. Sunt uh, prezentate grafice care relevă foarte bine această situație atât de diferită. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că putem trage concluzii imediat, pentru că trebuie să fim modești atunci când dorim să facem o interpretare a acestor indicatori. Practic, um, acest document este o invitație pentru a trece la interpretări diferite. Atunci când un stat membru are mai mulți parametri care sunt negativi, într-adevăr trebuie să începem să ne punem întrebarea de ce. Deci este un instrument care va ajuta statele membre să aibă o perspectivă comparativă și să înțeleagă mai bine motivele diverse care stau în spatele anumitor performanțe, care la o primă vedere ar părea a nu fi prea bune. În cadrul semestrului european, pentru Comisie acesta este un element esențial care ne va permite să începem un dialog cu statele membre pentru a ne înțelege mai bine și pentru a preciza anumite recomandări. Câteva cuvinte legate de viitor. Tabloul Tabloul de bord pentru justiție este un element care va evolua. Vă spuneam că deocamdată se acoperă justiția civilă, comercială și administrativă, dar va trebui să extindem aceste domenii la altele și va trebui să utilizăm și indicatori mai variați. Vorbeam despre chestiunea independenței și acolo cred că avem multe de făcut și am explicat deja că dorim să lucrăm la această temă alături de tribunale, alături de instanțele supreme, alături de toate acele rețele ale instanțelor și tribunalelor, pentru că există mai multe nivele de rețele la nivel european. Este o muncă pe care dorim să o facem pentru a vedea cum putem obține informații în legătură cu independența structurală a justiției la nivel național. Ne-am gândit să facem și studii uh, de teren, pentru că datele statistice sunt niște instrumente matematice, dar ar poate ar fi interesant să vedem la fața locului și să înțelegem mai bine problemele care există în felul în care funcționează tribunalele. În concluzie, aș spune că ceea ce mi se pare interesant în această inițiativă este uh, Uh, voința exprimată de comisie de a înțelege mai bine ce se întâmplă în instanță, la fața locului. Pentru că mult timp instituțiile europene au fost adevărate fabrici de norme europene, iar acum, în acest proces al semestrului european, prin astfel de documente, înțelegem, încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă în statele membre și, practic, ceea ce face diferența între un text juridic uh, foarte frumos și uh, eficiența dreptului comunitar este tocmai această muncă pe care încercăm să o realizăm acum pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în toate statele membre, pe teren, cu toate părțile implicate alături de noi. Cred că este o știre bună o evoluție bună și, așa cum se întâmplă și cu formarea magistraților, în felul acesta putem, ne putem da seama de complexitatea aplicării concrete a normelor europene. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentare! Cred că ideea aceasta a tabloului de bord este una strălucită, sincer vă spun că ideea de a verifica ce se întâmplă la fața locului, adică în practică, în întreaga activitate de elaborare a normelor, astăzi a devenit indispensabilă. Trebuie să avem date comparabile și informații uh, fiabile și în ce privește eficiența, independența, calitatea, care sunt trei parametri foarte importanți. Din păcate trebuie spus că în Europa democratică există unele țări în care problema independenței magistraturii e delicată. Pot da un exemplu. Chiar Parlamentul a intervenit în chestiunea Ungariei. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar ne aflăm aici exact în locul potrivit pentru a sublinia că avem probleme în legătură cu independența justiției. Și au mai fost și alte state. Și mai, au mai fost și alte probleme. Ideile, noile idei în legătură cu formarea, văd că mm, cu greu se răspundesc. E vorba de promovarea unei conștiințe auto nu doar formative în lumea juridică. Avem date obiective, durata procedurilor. E clar, asta e o dată obiectivă. Însă există și probleme și despre asta vreau să și vorbim aici. Deci, ceva în plus față de cei trei parametri care, sigur, sunt importanți. Însă întrebarea pe care ne-am pus-o în aceste ultime luni pe care evaluarea primelor ani ai programului de la Stockholm, cele trei comisii libe, juri și AFCO pregătesc pentru o reuniune care se va desfășura în luna iulie Uh, nu trebuie să ne facă să uităm că există și alte elemente în ce privește dificultățile de punere în aplicare uh, la fața locului. Uh, unele țin de natura legilor pe care le elaborăm noi. Că, în ciuda evaluării de impact sau altor măsuri de acest tip, noi producem legi gândindu-ne că legiuitorul știe deja care va fi și rezultatul practic al lor dar poate necunoscând motivele dificultății impactului real. Pentru că sunt convins că există și alte motive legate de natura societății unde se aplică aceste legi. Deci, poate o, e o idee prea abstractă a legilor din partea legiuitorului. Deci nu se gândește suficient legiuitorul la aspectul practic. Deci eu cred că acest tablou de bord poate fi util dacă extindem parametrii uh, elaborării sale. Programul prevede acum uh, că pot lua cuvântul uh, reprezentanții Parlamentelor Naționale. Am trei persoane înscrise pe listă și aș dori, ca să respectăm timpul alocat, să vă spun că dau cuvântul acum domnului Ricardo Rodriguez, reprezentant Portugalia, partenerul portugaz, portughez, mă scuzați, și să-i mai spun că pe când vorbește domnia sa, dacă doresc și alți parlamentari să ia cuvântul, să ne aducă la cunoștință, ca să știm exact uh, uh, care e lista și cât uh, să vorbească fiecare. Deci are cuvântul domnul Ricardo Rodriguez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falarei um prazer. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi portugheză. Mă bucur să fiu la această reuniune a Parlamentului European cu parlamentarii naționale. Aceste întâlniri sunt cruciale pentru ca toată lumea să știe exact încotro să mișcă lucrurile în sfera juridică în Europa și pentru a dezvolta această cultură juridică europeană pe care ne-o dorim cu toții. Ne dorim cu toții un spațiu în care oamenii să poată să circule liber, avem o piață internă pentru toți cetățenii europeni și, sigur, în mod evident, când aceste lucruri, aceste lucruri vor fi realitate, vor fi consecințe privind uh, sfera juridică. Și deci trebuie să putem să elaborăm legislație. Parlamentul, Comisia, văd că se ocupă de legislație. Această proliferare a legislației, de asemenea, duce la probleme în ceea ce privește aplicarea, în ceea ce a fost subliniat în diversele discursuri de la începutul acestei sesiuni. Și, sigur, trebuie să informăm și pe cetățeni cu privire la ceea ce se întâmplă cu privire la noutăți și mai ales pe practicienii care se ocupă de administrarea dreptului în fiecare zi, în uh, instanțe, uh, avocații care apără drepturile clienților lor. Situația aceasta a dus la problemele pe care le discutăm astăzi și anume în această sesiune, formarea continuă. Uh, pentru că în ziua de astăzi uh, magistrații, avocații, pentru a fi uh, buni în profesia lor, trebuie să se formeze continuu, să se perfecționeze. Și această formare și perfecționare trebuie să fie planificată, organizată și din punct de vedere logistic, dar trebuie să ne asigurăm și că formatorii sunt la rândul lor uh, formați într-un mod adecvat. Astăzi, de exemplu, am văzut că uneori există atitudini contradictorii față de același act legislativ în diverse state membre, ceea ce sigur nu e dezirabil în, într-o Uniune ca Uniunea Europeană. Și acest lucru nu este deloc dezirabil pentru cetățenii europeni. Pentru că dacă ai două curți ale statelor membre care ajung la decizii diferite în aceeași problemă, situația e dificilă pentru oameni. De aceea trebuie să... Um, e, de aceea e important să ajungem la o mentalitate comună uh, juridică, la o cultură comună și aceste, toate aceste considerații mă aduc la întrebarea pe care vreau să o adresez. Când am ascultat pe Luis Pereira, am simțit o îngrijorare cu privire la viitorul formării uh, profesionale și cu privire la continuitatea acestei formări. Cu toate că președintele nostru, domnul Berlinguer, uh, s-a referit la finanțarea activităților de formare, eu am fost îngrijorat pentru că aceste activități au o importanță crucială. Și un cetățean care nu cunoaște un anumit aspect juridic, poate întotdeauna să meargă la un avocat. Dar ce face avocatul? Ce face judecătorul? dacă nu știe despre ce e vorba. De aceea trebuie să ne asigurăm că toți practicienii din domeniul juridic au cunoștințe aprofundate ale dreptului european și de aceea viitorul formării este foarte important. Mulțumesc! Eu răspund so Mulțumesc, răspund imediat uh, ultimei observații. Am înțeles că mi se adresase deoarece eu sunt raportorul. Nu sunt decidentul, doar raportorul. Propunerile de includere în programul uh, pe șapte ani uh, au, s-au bucurat uh, de o primire favorabilă. Acum, sigur, ca pentru toate părțile bugetului Uniunii, încă nu s-a hotărât care va fi suma dedicată fiecare exercițiu financiar, deși cea justiției încă rămâne de văzut. Da, e clar că va fi prevăzută ca un drept o contribuție financiară. După aceea, sigur, va depinde de negocierile cu Comisia, dacă vom prezenta uh, cererile respective. Dar problema, în mod normal, e judecată. Va trebui să vedem ce se va întâmpla în practică. Bun. A cerut acum cuvântul domnul Mișa Severinski din Polonia, din partea Parlamentului Poloniei. Mulțumesc, domnule președinte. Din titlul acestei sesiuni și din uh, seria de prezentări foarte interesante, uh, am înțeles că vorbim despre aspectul profesional juridic al eficacității culturii juridice în Europa. Dar uh, haideți să luăm în considerare și un aspect axiologic al culturii judiciare în Europa sau, într-un sens mai larg, un concept uh, de drept al culturii europene. În calitate de profesor de drept, uh, meserie pe care o exercit de mulți ani, vreau să vă spun că nu aș vrea să mai văd cultura europeană juridică comună. Pentru că nu mai există o fundație axiologică pentru noțiunea europeană de drept. Poate că este o declarație dramatică, dar eu cred că este adevărată. Haideți să privim definiția pe care o dăm astăzi unor noțiuni fundamentale cum ar fi demnitatea umană, libertatea umană, drepturile omului. Aceste definiții sunt diferite, sunt diferențiate. Um, când anume începe viața uh, în problema avorturilor? Uh, procedura de concepție in vitro când uh, ne gândim la permisiunea de a face experimente cu embrioane umane sau animale. Nu suntem de aceeași uh, părere, avem noțiuni diferite, definiții diferite. Chiar și unele noțiuni clasice, ca suveranitatea, proprietatea, nu sunt interpretate în mod identic de toți, uh, de toată lumea astăzi. Deci, noțiunile cele mai fundamentale pentru o cultură juridică europeană sunt uh, distruse. Așadar, dacă e să vorbim despre îmbunătățiri, despre dezvoltarea unei culturi judiciare, ar trebui să ne întrebăm dacă n-ar trebui să ne reducem eforturile pentru a forma niște bine pregătiți uh, aplicatori ai legii. Eu cred că uh, aceste persoane nu sunt uh, pregătite să aplice orbește legea, ci o interpretează luând în considerare și noțiuni morale și concepte fundamentale de drept. Mulțumesc! Caro collega, io Da, stimate coleg, simt nevoia să-mi spun și eu opinia. Ați vorbit de lucruri foarte importante. A existat o perioadă în care în prea civilizată Europa țăranii erau legați de glie. Aristotel, care a pus uh, bazele mari culturi europene, <laughs> era convins că servitutea era ceva just și oportun. Dacă noi a trebuit să avem aceeași cultură juridică de prevederea lui Aristotel, am avea câteva probleme, nu? Dacă <laughs> cultura noastră sta pe baza legării de glie. A existat o perioadă în care feuda era baza organizării statului în Europa. Și apoi toate, toți cetățenii au devenit egali în fața legii s-a întâmplat ceva cu habeas corpus sau cu Revoluția franceză. Până și conceptul de suveranitate. În epoca medievală, practic, nu exista. Și pe același teritoriu existau două puteri și apoi statul modern a creat ideea suveranității absolute, care aparținea suveranului de drept divin. Apoi uh, s-a spus că aparține poporului. Vreau să spun că unele din aceste uh, concepte fundamentale se schimbă, după cum se schimbă, după cum evoluează și istoria. În acest moment noi trăim în, într-o epocă istorică uh, prin care a trecut o tornadă a modernizării, a globalizării. Și s-au inventat și forme instituționale cum e cea pe care o consider ca fiind una din cele mai fascinante, și adică este ideea comunității europene, care nu este un stat, ci, dar totuși are propria sa administrație. Acum, specialiștii în drept administrativ au susținut că nu există administrație fără stat, dar nu exact așa ceva avem. O administrație europeană fără un stat și nu vrem să avem un stat. Vrem o uniune de state, dar nu vrem un stat unic. După cum vedeți, conceptele evoluează și fascinația epocii noastre e că noi ne aflăm în acest melting pot, într-o lume în continuă schimbare, în care mari idei ale trecutului supraviețuiesc, pe când altele noi sunt inventate. Deci problema pe care o avem noi e că democrația din Uniune apare, ă, face să apară și anumite principii care pot deveni comune. Bun, asta este opinia modestă a unui alt jurist, cum sunteți și dumneavoastră. Că nu sunt uh, doar parlamentar european, nu sunt jurist. Dar trebuie să vorbim și de temele astea, că dacă suntem fascinați de noutățile care apar zi de zi. Și ce dovadă mai bună decât discuția noastră de azi? Că idei diferite pot uh, duce la noutăți. Bun, eu nu voi putea sigur să vă satisfac toate curiozitățile legitime științifice cu răspunsul meu, poate va, vor avea și alți colegi și eu a de spus. Dar acum dau cuvântul domnului Andreas Mapurides, nu știu dacă am citit bine, care reprezintă Ciprul. Μια χαρά το είπατε κύριε Πρόεδρε. Ήθελα... Prea bine, domnule președinte. Vreau să spun și eu ceva din experiența mea personală. În 1981 am, primit uh, licența de practică în drept. Și am avut șocul pe care am trăit șocul uh, între atunci și acum. Tot ce au trăit avocații, tot ce am învățat în anii 70 la universitate s-a schimbat uh, Eh, cu 180 de grade. Am trecut într-un mediu complet nou. Am trecut printr-o eh, dezvoltare treptată a ideii de Europa și um, creșterea, extinderea Uniunii Europene. Și azi putem vorbi despre unificarea legilor, despre recunoașterea reciprocă și executarea hotărârilor judecătorești și de instituții și organisme juridice comune. Și persoanele care pot cel mai bine să asimileze aceste idei noi sunt, sigur, tinerii. În țara mea, în Cipru, ca și în toate celelalte țări ale Uniunii Europene, ca să-i formez pe tineri uh, ca juriști în momentul de față, aceștia trebuie să petreacă o perioadă de timp uh, lucrând uh, cu un avocat în subordinea acestuia, unde se poată analiza cauze care se ține de dreptul european. Și în examinarea dosarelor Uh, de fapt, cunoștințele pe care le-au acumulat în dreptul european ar trebui să fie unul dintre criteriile pe baza cărora să primească licență de practică. Și noi am continuat să, să învățăm pentru a putea asimila noul mediu juridic la care m-am referit și îmi aduc aminte foarte bine de confuzia care s-a creat când, după 2004, Ciprul a aderat la Uniunea Europeană și noi, avocații, ne-am străduit să înțelegem și să asimilăm chestiunea articolului 234, acum articolul 77. A trebuit să trimitem chestiunile către către Curtea Europeană de Justiție. Um, chestiunea întrebărilor preliminare. Iar formarea avocaților și judecătorilor se desfășoară pe tot parcursul vieții. Însă cred că trebuie să punem accentul mai mult asupra uh, tinerilor judecători și avocați, pentru că ei sunt uh, cei care se descurcă mult mai bine și în tehnologia, în, în utilizarea tehnologiilor digitale, um, cunosc mai bine și noile instituții. Ei sunt cei care vor uh, duce lucrurile mai departe în secolul nostru. Eu ringrazio. Da. Mulțumesc domnului Mapurides, deoarece sunt foarte de acord cu cele spuse de domnia sa. În cadrul idei de dezvoltare profesională, deci îmbogățire profesională a juriștilor, avocați, magistrați și mai departe, o atenție deosebită merită în primul rând acea categorie de magistrați care tocmai au câștigat concursul, au trecut de concursul pentru a intra în magistratura mă rog, sistemul britanic e diferit, dar mă gândesc acum la sistemul continental. Deci tocmai au intrat în magistratură, au trecut de concurs, dar deși formal sunt magistrați, însă trebuie să-și continue încă pregătirea. Aici cred că e bine să ne îndreptăm atenția în întreaga activitate de formare. Bun, ultima persoană care a cerut cuvântul, un coleg italian, domnul Vito Crimi. Mulțumesc. Mă simt european, dar și foarte italian. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să dau un exemplu, adică să vin cu experiența italiană. Sunt convins că domnul Berlinguer știe despre ce vorbesc. În Italia, forma, de formare se ocupă Consiliul uh, Superior al Magistraturii, care recent a instituit și o școală superioară a magistraturii. Și există apoi și serii descentralizate, în sensul că în fiecare district de curte de apel sunt prezenți magistrați, așa numiți referenți, pentru formarea descentralizată. Și doar în ultimul an au fost alipiți magistraților pentru sectorul civil și penal, inclusiv magistrați pentru form, formarea descentralizată pentru dreptul comunitar. Asta deja e un pas înainte. Însă trebuie să semnalez, pentru că știu uh, direct despre ce e vorba, că participarea din partea magistraților italieni în acest caz e nu prea însemnată din punct de vedere eh, numeric. E însemnată din punct de vedere calitativ, pentru că cei care participă fac cu foarte mult interes eh, și dăruire, însă cantitativ eh, lucrurile stau cam prost. Cred că ar trebui și vorbesc din punct de vedere experienței italiene, dar poate că și alți colegi cunosc asta. Ar trebui introdus un mecanism obligatoriu sau măcar o evaluare, un examen foarte important în cadrul uh, progresului în carieră al magistraților, deci dreptul european. Uh, cu referire la rețelele de cunoștință, de schimburi, de informații culturale între uh, juriști din țările europene, uh, aș spune eu că e foarte interesant să facem o distinție între două niveluri de informație. Un nivel în detaliu pentru juriști, dar ceea ce lipsește probabil e un nivel pentru cetățenii obișnuiți care să le permită să-și cunoască propriile drepturi în cadrul european, în mod simplu, accesibil, eh, direct de fiecare cetățean dintr-o sursă uh, cu autoritate, nu din partea oricărui blogger de pe internet sau căutând doar pe Google cuvinte cheie. Deci cred că e important să fie uh, ușor accesibile de către cetățeanul european, că și asta e cultura judiciară, nu cea a profesioniștilor din domeniu, ci și cei care trebuie să-și cunoască drepturile. În legătură cu afirmațiile colegului polonez, doresc și eu să spun ceva. După ce a răspuns atât de, cu atât de multă autoritate domnul Beringuer, cu care sunt de acord. Colegul a făcut o afirmație importantă, și anume că la baza culturii juridice din diversele țări europene nu stă o cultură omogenă. Însă prezentat asta ca un lucru care doar acum nu mai e și înainte existase. Dar, de fapt, e un lucru care încă rămâne să fie construit. Și poate astăzi suntem mai aproape de așa ceva față de antichitate. Deci e vorba de o întreagă evoluție, de un drum care trebuie parcurs și cred că cultura juridică europeană nu trebuie să se uh, oprească la simpla formare de profesioniști de calitate care să aplice legile naționale sau europene nu trebuie să se oprească doar acolo, ci trebuie să revadă și acele valori fundamentale care stau la temelia dreptului, nu doar aplicări, aplicării sale, ci a normelor de drept la nivel european față de drepturile naționale din statele membre, deoarece această Uniune Europeană nu e doar o Uniune economică, ci e și o Uniune de drepturi. Mulțumesc! Grazie, onorevole Crin. Mulțumim! Mulțumesc din inimă! mai ales pentru că v-ați referit la formarea descentralizată. Și la tema obligativității cu care aș fi de acord, aș spune că în Italia Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat un proiect european tocmai bazându-se pe experiența Eurinfra, din Olanda, care ne-a fost prezentat aici de către domnul Winter. Însă mai sunt foarte multe de făcut în practică. Însă pentru mine e foarte important acest concept și anume a forma o cultură juridică nu înseamnă doar să formez o cultură profesională a juriștilor, Bine, e și aceea foarte importantă. Însă înseamnă formarea așa unui element de bază pentru orice cetățean. O cultură a cetățeniei europeană. Deoarece eu cred într-adevăr că unul din motivele dificultății de punere în practică uh, și probabil că nu o să rezolvăm asta cu tabloul de bord, ar fi faptul că cetățenii nu știu Eh, de care anume avantaje se pot ei bucura eh, derivând din normele europene. Nu știu cetățenii că se bucură de anumite drepturi. Și atunci, sigur că nici nu se sizează justiția. Doar un barou sau niște avocați foarte bine pregătiți ar putea să-i ajute chiar înainte să se ajungă în fața judecătorului. Deci, trebuie să ne gândim la popor, cum se spune. Cred că și asta este o parte reprezentativă a culturii politice a domnului Crimi. E o societate de care trebuie să ținem cont. Iar acum aș dori să întreb pe invitați dacă doresc să mai spună câteva cuvinte ca răspuns la cele spuse de colegii din sală. Thank you, Mr. President. Uh, <clears throat> my speciality is uh, information. Mulțumesc, domnule președinte. Specialitatea mea este informația și accesibilitatea dreptului european. Și m-am bucurat foarte mult să aud reflexii despre modul în care dreptul european să fie mai accesibil pentru cetățeni, pentru că dreptul european nu este făcut pentru profesioniști, bun, e munca lor de toate zilele și trebuie să exploateze, uh, dar cetățenii sunt cei care trebuie să profite din plin de pe urma aplicării dreptului european. Vreau să adaug faptul că situația nu este atât de întunecoasă, pentru că dreptul Uniunii Europene se aplică în legislația națională se transpune, deci el va fi aplicat în mod automat de judecători naționali, chiar dacă aceștia nu conștientizează faptul că aplică dreptul european. Dar există și o anumită marjă unde e vorba de specialități și unde cunoștințele suplimentare, cunoștințele din interior, pot să aducă un, uh, pot să-ți aducă un avantaj în aplicarea dreptului european. Deci el ar trebui să fie mai uh, accesibil, să putem să avem un, o perspectivă mai largă asupra sa și de ce nu portalul e-justice al Comisiei, de ce să nu fie și o poartă pentru cetățeni pentru a înțelege mai bine dreptul european. Luis, vrei să spui și ceva? Răspuns. Um... Vreau doar să folosesc limba maternă în răspuns, dacă pot, domnule președinte. S-a adresat o întrebare referitoare la viitorul activităților de formare. Cred că acesta va fi o consecință logică a sistemelor pe care le definim acum și a prerogativelor pe care le oferim și sigur că situația va fi actualizată constant uh, în funcție de funcțiile pe care le va avea organismul responsabil cu formarea. E ca un fel de hard disk pe care trebuie să pui informație. Pentru că există cunoștințele formale despre Uh, legi, apoi cum să aplice legile și apoi să găsești nivelul potrivit care să permită persoanei să-și adapteze capacitățile la sarcina pe care o desfășoară. Și dacă vorbim despre nivelul internațional, m-am bucurat să aud ceea ce a spus președintele, domnul Berlinger, despre ceea ce face Parlamentul pentru a susține finanțarea rețelei. Și sunt sigur că și Comisia va renunța la câteva dintre obiecțiile pe care le are, astfel încât um, dosarul să fie încheiat cu succes. Câteva cuvinte despre cultura juridică europeană. Poate că am fost prea exigenți uh, în ceea ce privește definițiile. Sigur, un judecător trebuie să aplice întotdeauna legea din punct de vedere formal, dar există întotdeauna și o serie de valori morale, comportamentale, care se află la baza sistemelor juridice și care cred că sunt comune în Europa și dacă cineva va aplica dreptul european, un judecător o va face întotdeauna având în minte cultura europeană a valorilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Două observații scurte. În ceea ce privește evaluarea și gradul în care tabloul de bord al justiției acoperă alte evaluări. Tabloul de port pentru justiție se focalizează asupra funcționării sistemului judiciar, indiferent de tipul de legislație care este aplicat. Și evaluarea legislației europene este foarte importantă, dar este prim, pentru prima dată acum când avem o abordare sistematică prin care evaluăm funcționarea sistemelor judiciare naționale, indiferent de tipul de legislație europeană care va fi aplicată. Directiva pentru protecția consumatorilor, directiva privind energia și așa mai departe. Deci, evaluarea instrumentelor uh, legale existente este foarte importantă, dar nu este obiectivul nostru aici. Cu toate acestea, când încercăm să înțelegem mai bine modul în care funcționează sistemele juridice, trebuie poate să dezvoltăm și alți parametri, alți indicatori, unul pentru formare, de exemplu. Anul acesta ne ocupăm de formarea obligatorie a judecătorilor. Și ar fi interesant să avem mai multe informații despre formarea neobligatorie. Și ultima observație despre diversitatea definițiilor și conceptelor. E clar că atunci când vrei să ai informații comparative cu privire la sistemele naționale, primul obstacol este bun, dar sistemele juridice sunt complet diferite. Cum poți să compari? Cum poți să le compari? Dar, de fapt, întotdeauna e posibil să găsești uh, numitor comun. De exemplu, durata procedurilor judiciare. Bun, poate că procedurile judiciare sunt diferite, dar poți să găsești niște informații. Sigur că trebuie să fim precauți în interpretarea datelor, dar întotdeauna e posibil să găsești un numitor comun ca bază pentru a face o comparație. Dar, sigur, trebuie să fim precauți în ceea ce privește interpretarea datelor și indicatorii pe care i-am folosit în 2013 sunt indicatori de interes comun. Durata procedurilor, percepția independenței, dacă se fac activități de formare a judecătorilor sau nu, indiferent de specificitatea fiecărui uh, sistem juridic național, există puncte comune și există posibilitatea de a progresa, chiar dacă definițiile, conceptele juridice nu sunt aceleași și nu vrem în niciun caz să creăm un sistem uniform. Cu toate că uh, putem să avem uh, o evaluare uniformă respectând uh, și un sistem juridic european care să respecte întru totul diversitatea și particularitatea fiecărui sistem național, sigur, necesită ingeniozitate și creativitate juridică. Mulțumesc, vreau să-mi exprim uh, satisfacția personală pentru rezultatele acestor discuții și să mulțumesc atât celor trei invitați pentru contribuția adusă, pentru că eu cred că ideea noastră asupra culturii juridice europene a făcut pași înainte și datorită discuției de azi și să mulțumesc uh, și reprezentanților parlamentelor naționale, dar aș dori să rog pe președintele Comisiei pentru Libertăți Publice a Parlamentului European, profesorului Juan Fernando López Aguilar, să ne împărtășească și el observațiile sale în încheiere. Colega Luigi Berlinguer. Mulțumesc, stimate coleg Luigi Berlinguer și mulțumesc tuturor. address this final part of this. Aș vrea să mă adresez dumneavoastră după această conferință lungă de o zi întreagă pentru a vă mulțumi în primul rând, pentru a mulțumi invitațiilor, celor prezenți în sală. S-a vorbit despre Europol, despre Eurojust, despre lisabonizarea Europolului, despre perspective pentru justiție, cooperare în domeniul justiției pe dreptul penal, armonizare și apropierea dreptului penal european și în acest sens Parlamentul European are un rol mai mare decât niciodată și chiar uh, sosise momentul să se întâmple așa, pentru că știm cu toții foarte bine ce înseamnă asta. Este unul din motivele organizării acestei conferințe am avut și alte conferințe interparlamentare organizate aici la Parlament, dar de data aceasta doream să subliniem importanța deosebită a acestei ultime părți a dezbaterii noastre. Europa a fost încercată de multe ori de-a lungul istoriei prin uh, mijloace um, greșite prin naționalism în extindere, prin războaie, prin vărsare de sânge, prin războaie civile. Și aceasta pe teritoriul european, pe întreg continentul european, de nenumărate ori. Dar iată, în sfârșit am găsit un instrument care funcționează bine, care a dat rezultate și acesta este legea. Așa că cel mai bine ar fi să ne asigurăm că această lege să fie democratică până la capăt, să fie și cetățenii alături de ei, de noi și să simțim că această lege este respectată. Asta înseamnă ca profesioniștii să fie implicați magistrați, judecători, procurori publici, toți reprezentanții sistemului de justiție din statele membre. Ah, experții în acest domeniu ar trebui să fie alături de noi și cred că acest lucru este esențial. Cineva spunea că trebuie să comunicăm cu ei, să ajungem până la ei, să le transmitem acest mesaj. Și aceasta pentru a realiza propriile noastre interese pentru a asigura această dimensiune politică. Și există o ambiție foarte clară constituțională în domeniul um, libertății, securității și justiției. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e nevoie de educație, e nevoie de formarea unei culturi juridice europene care să depășească barierele de tip lingvistic să depășească barierele de tip tehnic, pentru că știm cu toții că sistemele uh, juridice naționale sunt foarte diferite și nu e vorba aici doar uh, de uh, familiile de drept. Nu e mult mai mult decât atâta. Nu există niciun sistem de drept în Uniunea Europeană și de altfel în niciun stat membru care să fie comparabil cu altul. Uh, pentru că nu funcționează la fel, așa că va trebui să trecem și peste această parte de tip tehnic și, de asemenea, să depășim un alt obstacol, lipsa de voință politică, pentru a defini un cadru nou de instrumente juridice. Iar Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să lucreze împreună pentru a stabili un nou drept penal comunitar adev- cu adevărat european și parametrii de justiție care trebuie să fie implementați de către justițiile naționale. Și cu garanții pentru un adevărat uh, sistem de justiție bineînțeles cu asigurări venite din partea Curții de Justiție și atunci când va veni momentul și din partea parchetului european în domeniul dreptului penal. Și, bineînțeles, și cu participarea CEDO de la Strasburg. Deci e vorba aici de un dialog foarte larg care e necesar pentru a atinge acest obiectiv. Și cred că suntem pe drumul cel bun, ajungând la această atmosferă între noi, ținând cont de nevoie acestui dialog. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, mulțumim din nou invitațiilor, interpreților care ne-au ajutat uh, foarte mult uh, de-a lungul zilei și sperăm ca prezența dumneavoastră aici să fie o parte a sarcinii noastre de a transmite mai departe acest mesaj de a transmite această veste că spațiul securității, justiției și libertății trebuie să rămână în continuare protejat. Vă mulțumesc!